So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die Abstimmkarten rausholen. Colegi, vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Und dann kann es gleich losgehen mit den Ca să putem începem cu voturile. Avem uh, uh, pe ordinea de zi mai multe rapoarte. Întâi obiecția lui Carl Schlüter uh, cu privire la boilerele mici. Apoi uh, avem uh, punctul 9, care așa rămâne. E modificarea unor directive. 10. Reindustrializarea Europei. În scopul promovării competitivității și sustenabilității, durabilității. Și apoi avem uh, modificarea privind backloading, licitațiile de cote de emisie și gazele fluorurate sunt uh, aduse în, uh, un un punct în față, ca să știm în ce ordine votăm. Și atunci, dragi colegi, vă sugerez să votăm imediat, mai întâi electronic, obiecția față de articolul 88, după cum v-am spus, s-a deschis votul, vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Cincizeci unu împotrivă și un vot. Se spune o greșeală. Only Carl Schlüter is in favor. Sau doar Carl Schlüter este pentru. I thought we were voting fluorinated gases. Dar eu am crezut că votăm gazele fluorurate. Da, asta e problema aici. Avem problemă cu consolele de vot când trebuie să apăsăm pe butoane. Aș vrea să-mi corectez votul, se spune. Am luat la cunoștință. Carl Schlüter a votat din greșeală, așa. Trecem la următorul punct. Raportul meu Votăm rezultatul trialogului, iarăși un vot unic. Și din nou electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 54 pentru 2 împotrivă se adoptă. <laughs> Gut. Dann geht's weiter mit Mai departe, raportul Cimanski, reindustrializarea Europei, după cum vă spuneam. Și începem cu amendamentul 19 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 20 pentru împotrivă Împotriva abțineri nu e clar. Votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Cei de la PPA un vot în plus. Două în plus chiar. Am spus în plus. Acum e corect. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 27 împotrive, o, împotriva o abținere se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și 21 electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Iarăși PP, un vot în plus. să se îndure cineva de la PP și să retragă cartela de vot din consolă. Se adoptă cu 31 de voturi la 29 și o abținere. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 37 electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 25. Pentru. Împotrivă. Aproape nimeni n-a ridicat mâna. Verificăm electronic și 25. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai departe. Amendamentul consolidat 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 devine caduc. Și avem acum amendamentul consolidat 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5-7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu mi-e nu mi clar. Încă o dată vă rog frumos. 57 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. unu pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 72 pentru. Vrea, se vrea verificare electronică pentru 71. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Se respinge. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. 78 și 79 împreună pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O verificare electronică pentru 83. A votat toată lumea? PP-ul are două voturi prea mult. Bine, s-a închis votul, se adoptă. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Doar 10% au participat, așa că votăm electronic pentru 84. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 85 și 86 împreună. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 92, cea de-a doua parte, electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. Pentru. Împotrivă. Obține și se adoptă. 97 pentru. Împotrivă. Obține și se adoptă. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu mi-e clar. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 99. A votat toată lumea? PP-ul are două voturi în plus. Așa. Se adoptă foarte clar. 101 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Continuăm cu 103. Vot pe părți. Ba nu, 103 pur și simplu. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 104, pen... nu, e caduc, 105 de asemenea și continuăm cu 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111, două părți, prima parte pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 112, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 113, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114, pentru.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 să întrerupem ședința e deranjant puțin. Șapte Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. So, acht, 8, 9 și 10 împreună pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 e caduc și trecem la 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Prima, ă, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Partea a doua la 14. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge clar. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Direct la 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. obține, Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm uh, acum uh, vot final pe întregul proiect. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 54 pentru, 7 împotrivă și 5 abțineri. Felicitări raportorului. Și acum continuăm gazele fluorurate. Yes, please. <laughs> so, jetzt starten wir die Abstimmung zu den F-Gasen. Wir kommen și acum, dragi colegi, primul amendament consolidat la gazele fluorurate pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm primul amendament, vot electronic. Da, gazele F, fluorurate. Doamnă, în această dimineață eu încerc încă o dată, spune președintele. Deci în această dimineață am uh, modificat acest punct, am spus-o și înainte, am spus că vom vota mai întâi uh, acest raport cu gazele fluorurate, raportul Eichhout. Sper că aveți lista în față ca să știți ce faceți și continuăm. Avem amendamentul consolidat 1 la gazele fluorurate, Bas Eichhout. Și s-a cerut vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Acum PP-ul are trei oameni în plus. Doi oameni în plus. Deci sunt două voturi în plus. Să întrerupem scurt ședința. Un vot în plus. un eurodeputat în plus la votul înregistrare, de la, de, de la PP. Domnule președinte, aș cere o scurtă întrerupere a ședinței, vă rog frumos, ca să clarificăm lucrurile. Cât, cât, cât, Richard, cât? Trei minute, dragi colegi. So, die Sitzung wird wieder aufgenommen. Sonst werde ich gleich nochmal. Reluăm ședința, vă rog frumos. Dacă nu cumva vreți să fac eu ordine și să spun uh, cine e membru de plin aici, cine e membru supleant, vă rog frumos uh, să facem uh, liniște. E bine să facem și o trecere de revistă, e frumos că mereu cunoaștem colegi noi. Cred că putem să începem acum. Eu încerc încă o dată. <laughs> Votăm uh, raportul cu gazele fluorurate, amendamentul consolidat 1. Vot electronic. A votat toată lumea. Se închide votul. Și PP-ul are doi oameni în plus, dragii mei. Să citesc încă o dată numele membrilor uh, din această comisie cu supleanți? Să fac asta? Să spun care sunt membrii în comisia Envi dacă e așa de greu? Sau de data asta reușim? Oare reușim? Ar fi frumos. Să știți că încerc a treia oară. Deci a treia oară. Gazele fluorurate, amendamentul consolidat 1. Vot electronic. Haben alle abgestimmt? Ar... A votat toată lumea? S-a închis votul. 42 voturi pentru, 21 împotrivă. Trecem mai departe. La 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Votăm electronic. 86, vă rog. 86 așadar, vot electronic, a votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la 89 pentru, împotrivă, abțineri. Din nou verificăm electronic pentru 89. A votat toată lumea. S-a închis votul. 33 pentru, 29 împotrivă, se adoptă. Vot în bloc. 87, tran 8, 90, până la tran 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 93 și tran 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. Nouăzeci și doi, așadar, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu amendamentul consolidat 7, pentru, împotrivă,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 A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm electronic. 108. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Continuăm cu tran 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 116 pentru. Abți împotrivă abțineri. Verificăm. Verificăm 116 pentru că nu e foarte clar. A votat toată lumea. S-a închis votul. 117 pentru. împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm 117 uh, electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 și 22 împreună, 120 și 122, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Verificăm electronic 125. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 127 și 129 împreună pentru împotriva abțineri se respinge. Să verificăm? Verificăm 127-129 electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Da, e clar, se adoptă. Felicitări! 128 și Tran 13 sunt caduce. 131 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 132 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 9 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 135, prima parte, vot pe părți. Pin, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 134. Nu, verificăm la 133 electronic. S-a deschis uh, votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 134. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Tran 14. Nu. 10 și 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11, 137, 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 139 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 141 pentru. Împotrivă Abțineri se respinge. 140 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. 143 pentru. 143. Împotrivă. Abțineri se respinge. 142. Pentru. Împotrivă. Obțineri. Nu e clar. Verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 145 pentru potrivă. Abține se respinge. 144. Pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. 146. Pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. 147. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 148. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul consolidat 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Sărim la 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 161 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 162 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Unele devin caduce. 21 acum pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Sărim, sărim. Da, ne distrăm când sărim. La pagina 14 e la mine amendamentul 217. A găsit toată lumea. Deci 217. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 216. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200, 24 eh, și 200, 220 225 pentru împotrivă se adoptă. 21 și tran 26 pentru împotrivă Abțineri se adoptă. 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 222 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm la 222. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 224 pentru. Sau 223? Da, am sărit. Deci 223 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 224 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și iarăși sărim La mine e pe pagina 19, amendamentul consolidat 4. A găsit toată lumea? Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Iarăși sărim la consolidat 3 pe, pe pagina 21 pentru împotrivă abține, se adoptă. 285 pentru E la pagina 22, 285 pentru împotrivă abțineri nu e clar. Votăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se vrea o verificare la 284. A votat toată lumea. S-a închis votul. A meritat. Mulțumesc, I count. Continuăm cu uh, 296. Nu, 292 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 293 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 294 pentru. Împotrivă. Se respinge. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 295 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la două amendamente identice. 308, 307 și TRAN pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 309 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 310 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 311 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 313 pentru, împotrivă, abține. Verificăm electronic la 313. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 314 și tran 40 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 315 tran 41 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 316 tran 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 318 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 319 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem mai departe. la pagina treizeci cinci patru pentru deci la mine pagina este 35 cu amendamentul 413. A găsit toată lumea? Bine. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 414 și tran 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 415 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum avem un vot în bloc, tran 46 și până la 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog frumos, electronic la 59. A votat toată lumea, s-a închis votul. 39 pentru, 29 împotrivă. Se adoptă. 60 tran 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 61 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 1 e caduc, 62 de asemenea, 64 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru. Și cu tran 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și sărim la pagina 38 cu amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sau nu? Bine, verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul. PP are un vot în plus. Deci încă o dată. 7-7 vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? PP un vot în plus. Așa. S-a închis votul și 44 pentru, 24 împotrivă, deci se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, verificăm mai bine, da, suntem prudenți, n-am văzut bine. A votat toată lumea. S-a închis votul. 35 pentru, 33 împotrivă, se adoptă. 81 cu tran 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vot final, electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 48 pentru, 19 împotrivă, o abținere. A do al doilea vot electronic acum. A votat toată lumea. S-a închis votul. 47 pentru, 18 împotrivă, o abținere. Felicitări, Bas Eichhout! Frage ich wieder, ob Verhandlungen aufgenommen werden sollen nach... Și acum întreb, potrivit articolului 70, trebuie reluate procedurile potrivit negocierile? Văd că da. Avem nevoie de 35 de voturi, dar astăzi suntem uh, cu toții prezenți și nu cred că ar trebui să fie problema. Asta va deveni vizibil la votul electronic care s-a deschis. A votat toată lumea? S-a închis votul. 49 pentru, 16 împotrivă, un mandat clar de negociere. Felicitări, Bas Eichhout! Bitte noch nicht den Saal verlassen. Nu părăsiți încăperea încă, vă rog frumos. Toată lumea e invitată să participe în continuare. Autosul. Nie, nie, nie, to jest coś innego, to jest zupełnie coś innego. So, bevor wir in die Abstimmung zum sogenannten Așadar, înainte de a trece la votul pe backloading și certificatele de emisii, trebuie să fac un anunț în ceea ce privește procedura de vot. Așadar, potrivit regulii 157, amendamentele 23, 36, 54 și 62 nu sunt admisibile. Deci nu sunt admisibile. ARD-ul, TV24, TVP, Europe by Satellite sunt aici. Deci, aceste amendamente mai sus citate sunt inadmisibile. Doamna Corhola cere cuvântul, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să avem vot prin apel nominal la amendamentul 21 și aș dori să spun că data trecută, asta primăvară, am crezut că avem o procedură în, de acord în primă lectură la comisia noastră. Pentru că doream ca întregul Parlament să aibă ocazia să ia poziție cu privire la backloading și inclusiv grupul meu politic, pentru că mă temeam că um, la Comisia Envi rezultatul nu va reflecta uh, dorința par Parlamentului, voința Parlamentului. A avut loc uh, o, un vot la plenara din aprilie, mi s-a dat dreptate și acum sunt îngrijorată în legătură cu același uh, lucru și în calitate de raportor din umbră pentru grupul meu aș dori să subliniez faptul că votul de astăzi nu poate să lege mâinile uh, partidului PP la plenară. Doream să spun acest lucru pe șleau înainte de vot. Nu vreau ca cineva să ne, să ne condamne pe noi după aceea. În calitate de raportor din umbră pot spune că grupul meu nu și-a schimbat poziția de a respinge uh, backloading-ul ca o primă prioritate. Și uh, aceasta nu ușurează misiunea mea de raportor din umbră. Doamnă Corhola, ba nu, Richard Zeber mai întâi. Vreau să transmit un mesaj foarte clar. Doamna Corhola nu vorbește în numele grupului. Noi uh, ieri am discutat oficial uh, la prima reuniune pregătitoare despre acest subiect. A avut loc un vot uh, care a fost ilustrat pe lista de vot și săptămâna viitoare ne vom construi o poziție pentru grupul nostru. Această declarație a fost una individuală. Mulțumesc, Richard Zeber. Potrivit uh, articolului uh, regulii 195, uh, poate să fie solicitat un vot cu apel nominal. Pentru asta trebuie să fie de acord 18 colegi, dacă nu, nu va fi vot prin apel nominal. Deci cine este pentru? Să se ridice. Doamnă Corhola, să vedem. Să se ridice în picioare. Avem suficienți? Da, avem, avem. Avem 18 voturi, așa că putem să votăm prin apel nominal. Trebuie doar să reglementăm lucrurile din punct de vedere tehnic. Und zwar jetzt kann's. Și începem acum cu votul prin apel nominal pe amendamentul 21 și pe 22 Ba nu, 21 doar. Blocul până la considerentul 3. Dar iarăși TPE-ul are unit, nu unul, nu doi, ci trei membri în plus. O luăm de la capăt? Es sind immer noch zwei Mitglieder zu viel. Două, doi în plus, unul în plus. Ne, iată, ne-am uh, descurcat. Și acum avem uh, votul prin apel nominal dar nu, nu, iarăși PP-ul are un om în plus. Oameni buni, ALDE are un om în plus. Iarăși PP-ul are un om în plus. Repet, PP-ul în continuare are un om în plus. Nu avem cum să continuăm uh, votul dacă votează prea mulți uh, oameni. Uh, PP-ul are doi în plus. Einer zu viel. Un om în plus. În continuare, e un membru în plus de la PP. 24 de locuri aveți. Poate că vă înțelegeți între dumneavoastră care dintre membrii supleanți sau dintre cei noi care sunt aici pe care nu i-am văzut niciodată vor vota. Știu că avem aici o colegă din Polonia, chiar în față. Acum e corect, s-a închis votul. 44 împotrivă, 23 pentru, o abținere. Da? Avem totul negru pe alb, se știe care cum a votat? așa că putem să continuăm. Și continuăm cu amendamentul consolidat 1. Iarăși votăm electronic, vă rog frumos, s-a deschis votul. A votat toată lumea. E amendamentul consolidat 1. S-a închis votul. 38 pentru, 27 împotrivă, o singură abținere se adoptă. Trecem mai departe. Amendamentul 70, spune președinte, 70, 24 și până la 50. Este un uh, vot în bloc. Aș propune să votăm direct electronic. E așa de frumos să votăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 33 pentru, 33 împotrivă, deci se respinge. Continuăm. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, verificăm. Verificăm electronic la 26. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 36 împotrivă, 31 pentru, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 nu-l votăm, 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar, mai bine verificăm electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Do 39 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. 39 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul consolidat 2. Iarăși vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 47 pentru 19 împotrivă o abținere se adoptă. Continuăm acum cu 43 pentru împotrivă abțineri se respinge. 52 pentru împotrivă abțineri se respinge. Dar verificăm electronic să fim siguri. A votat toată lumea. S-a închis votul. 33 pentru, 35 împotrivă, se respinge. 46. Pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. 47. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 49. Verificăm? Verificăm atunci la 47. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se respinge. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Votăm electronic. Ca să fie totul clar. A votat toată lumea. S-a închis votul. 37 pentru 25 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Continuăm acum. 55 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5-6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Și votăm electronic. 56. A votat toată lumea? S-a închis votul. 25 pentru, 42 împotrivă. Se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 58 pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 60 pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 59 pentru împotrivă, abține, se respinge. Am ajuns la sfârșitul sesiunii de votare. Uh, la 59 mi se solicită o verificare electronică. A votat toată lumea? S-a închis votul. Da, se adoptă. Acestea fiind spuse, am încheiat sesiunea de votare. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, nu a fost foarte simplu cu acest raport. Acest raport merge mai departe fără posibilitatea de a depune amendamente direct la plenară. La viitoarea sesiune plenară vom vota, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea la compromis pe care toată lumea a manifestat-o și pentru comportamentul profesionist Așa că, în continuare, pot să vă spun că am încheiat voturile.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 Doamnelor și domnilor, ar fi indicat să facem liniște pentru că mai sunt și alte puncte pe ordinea de zi. Noi continuăm și aș vrea să continui și eu. Deci cei care vor să plece sunt rugați să o facă acum, iar ceilalți să asculte atenți. Ja, vielen Dank. Wir machen dann weiter mit Punkt 13. Mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Continuăm acum cu punctul 13 pe ordinea de zi. E vorba de modificarea directivei privind calitatea benzinei și a motorinei și directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Raportoare este doamna Corin Lepaj, căreia îi dăm cuvântul pentru o primă intervenție. Mersi, madame. Mulțumesc doamnă președinte, dragi colegi, abordăm uh, un uh, subiect mai puțin fierbinte decât backloading-ul, blocarea certificatelor de emisii, dar care pune probleme multiple, cu siguranță. Au fost transmise peste 500 de amendamente la raportul, la proiectul meu de raport și astăzi voi încerca să vă propun idei uh, pentru a încerca să ajungem la amendamente de compromis. Despre ce e vorba? Avem două texte. Unul privind calitatea um, combustibililor și altul în 2009 în legătură cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și energiile regenerabile. În acest context, Parlamentul a votat un text care prevede că până în 2020 10% din transporturi să fie, să funcționeze, um, să folosească surse de energie regenerabile. Nu agrocombustibil, dar surse de energie regenerabile. Dar acest text a fost interpretat, uh, poate din considerații economice, ca deschizând uh, calea spre o proporție de 10% de agrocombustibili sau biocombustibili până în 2020. Acești biocombustibili sunt de primă generație, adică fabricați uh, din uh, plante care inițial erau plante alimentare, cu două categorii majore, biodieselul, biomotorina, legat de uh, uleiuri și bioetanolul uh, fabricat uh, din uh, alcool sau derivat din alcool. Uh, încă din 2009, textul votat de Parlamentul European a prevăzut luarea în uh, considerare efectul SIUT, schimbări indirecte a utilizării terenurilor. Atunci, poziția Parlamentului nu a făcut obiectul unui acord cu Consiliu, dar s-a prevăzut ca în 2010 Comisia să uh, realizeze un raport cu condiții precise privind măsurarea schimbării indirecte a utilizării terenurilor pentru uh, a se regăsi acolo uh, ceea ce dorea Parlamentul European, adică uh, efectele asupra schimbărilor climatice a schimbării indirecte a utilizării terenurilor. Și în acest context, Comisia ne-a transmis o propunere care vizează plafonarea sau limitarea biocombustibililor de primă generație, care dorește să introducă priza, uh, luarea în considerare a uh, efectului SIUT și obiectivul de a prevedea pentru a doua generație de combustibil un factor de multiplicare pentru a atinge 10%, adică 5% biocombustibil de primă generație și 5% biocombustibil de a doua generație. La ședința raportorilor din umbră am avut deja mai multe dezbateri și alte comisii, după cum știți, sunt uh, de asemenea, se vor exprima de asemenea prin avize la acest uh, raport. Trebuie să abordăm mai multe subiecte. Mai întâi avem plafonarea și obiectivele secundare care trebuie luate în considerare. Comisia a propus o plafonare la 5% pentru biocombustibili de primă generație. Chiar dacă eu nu am propus această soluție în raportul meu inițial, vă propun să păstrăm uh, acest prag de 5%, chiar dacă unii colegi doresc să fie mai ambițioși, ar dori un prag mai ambițios decât 5%, dar integrând în cei 5% biocombustibilii de primă generație, plantele nealimentare cu, uh, care folosesc solurile ca și plantele alimentare. În al doilea rând, vă propun să reținem, să păstrăm un obiectiv pentru biocombustibilii de a doua generație cu anumite evoluții față de ceea ce propune Comisia. Comisia a propus ca aceștia să conteze dublu sau uh, quadruplu în funcție de tipul lor. Puțini ar conta dublu și mulți ar conta quadruplu. Eu vă propun să, ca acești, uh, toți acești biocombustibili de a doua uh, generație de, din anexa 9, cu excepția uh, algelor și componenților uh, uh, de tip gaz de origine nebiologică, inclusiv captarea carbonului și folosirea lor în, tra- în transporturi, cu uh, un factor de multiplicare 4. De ce? Pentru că sunt combustibilii cei mai avansați, sunt cei care necesită cele mai multe investiții, sunt cei care probabil sunt cei mai promițători pentru viitor și cei care Uh, au cele mai puține consecințe negative asupra unor alte filiere, alte uh, sectoare. Dar vă propun să extindem de aici uh, uleiurile de bucătărie folosite și grăsimile animale, pentru că sunt produse care nu au fost, nu au prea fost încurajate, sunt mult prezente pe piață și mai ales uleiurile de gătit folosite uh, lasă loc pentru fraude considerabile, care nu sunt ușor de rezolvat, pentru că în Europa, sub acest nume ulei de uh, bucătărie folosite, ajung uleiuri vegetale care nu sunt deloc folosite. Um, și Iată ce am avut de spus în legătură cu primul punct, uh, și anume plafonarea și subobiectivele. Dar ar mai fi un subiect, al doilea subobiectiv legat de electricitate. După cum am spus adineauri, Um, obiectivul inițial era de 10% energii regenerabile, nu, numai, nu numai biocombustibil. De aceea eu vă propun să avem un subobiectiv de 1,5% electricitate din surse regenerabile, bineînțeles, uh, electricitate folosită în uh, transportul rutier, dar uh, și pe cale ferată. Și cred că acest obiectiv este coerent cu posibilitățile. Dacă adăugăm cei 5% biocombustibil de primă generație, plus 1,5% pentru electricitate, 3% pentru biocombustibili de a doua generație și cam uh, 1% pentru grăsimi uh, animale și uh, uh, uleiuri de gătit folosite, se ajunge cam la 10%. Apoi, al doilea subiect major. Uh, Uh, ILUC în engleză sau SIUT în românește, schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Aici contează două lucruri. Pe de o parte, modul în care uh, se, uh, fac ra- se fac rapoarte în legătură cu această uh, schimbare a utilizării terenurilor și, uh, în al doilea rând, modul în care se interesează într-o strategie mai largă. Propun să folosim uh, modul uh, de raportare a datelor propus de comisie. Există un consens larg în legătură cu faptul că schimbarea indirectă a utilizării terenurilor există. Acum, dezbaterea uh, privește felul în care se poate măsura această schimbare a utilizării terenurilor. Dar, în legătură cu faptul că există un efect al schimbării utilizării terenurilor uh, asupra schimbărilor climatice, uh, deci acest lucru este, face obiectul unui consens deja. Și deci spun acest lucru colegilor care uh, doresc foarte tare ca reglementările noastre să se bazeze pe date științifice. Deci datele științifice arată că există un efect siut. Deci trebuie să ținem cont de acesta. În al doilea rând, uh, Ehm, aceasta nu implică o schimbare la nivel politic, pentru că încă din 2009 am votat ceva în această direcție. Industria știe acest lucru încă de la început. În al treilea rând, nu suntem singuri pe planetă și alte țări țin cont de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, inclusiv Statele Unite, mai ales Statele Unite, la nivel federal sau în California sau Brazilia. În ceea ce privește incertitudinile legate de contabilizarea acestor schimbări a utilizării terenurilor și efectele acesteia, trebuie să contabilizăm aceste efecte și în funcție de rezultatele obținute și am avut o dezbatere interesantă cu doamna Clas în această dimineață pe această temă, să verificăm dacă ceea ce măsurăm este corect. Și de aceea vă propun o aplicare imediată a raportării datelor. Nu vă propun uh, o, o raportare imediată a datelor și să amânăm pe 2018 integrarea SIUT um, în uh, obiectivele de mediu. Deci, timp de patru ani să avem timp să facem măsurătorile efective ale acestui efect, SIUT, și să folosim rezultatele doar după aceea. În al treilea rând, ca toată lumea și uh, eu sunt foarte sensibilă față de situația industriei și situația ocupării în întreprinderi în Uniunea Europeană. De aceea este imperativ să ținem cont de investițiile existente, chiar dacă, uh, din onestitate, trebuie să recunoaștem că o mare parte din investițiile făcute în uh, domeniul biocombustibilor, aceștia au fost plătite de contribuabili, nu doar de industrie. Așa că vă propun o clauză de tip de caducitate de tip grandfather clause, ca efectul siut să nu aibă un efect imediat asupra întreprinderilor. Și să lăsăm timp până în 2020. Și cred că este o prevedere destul de generoasă. Și domnul Deșuter, trimisul special al ONU privind dreptul la hrană, ne aduce aminte că politicile de promovare a biocombustibililor de primă generație a avut un impact important asupra prețurilor alimentelor și asupra folosirii utilizării terenurilor în țările din Sud și, în consecință, este clar că nu putem să menținem o politică durabilă, să încurajăm o industrie pe care o dorim durabilă pe o cale care ne-ar pune să alegem uh, între uh, între transporturi și alimente. Să nu uităm uh, că o mare parte din materiile noastre prime vin din agricultură, din, uh, sunt importate inclusiv uh, um, rapița. Deci, propun integrarea criteriilor ILUC Uh, din 2018 și pentru biocombustibil o clauză de tip de caducitate în 2010 până în 2020 și cer comisiei să aprofundeze studiile legate de schimbarea indirectă a utilizării solilor uh, până atunci. În ceea ce privește de clauza um, grandfathering, vă propun uh, un obiectiv de 9% pentru în 2025, 6% în 2020 uh, și 4% în 2018. Și vă propun, pentru a nu penaliza statele care ar atinge cu greu obiectivul de 10%, dar care, pe de altă parte, ar putea respecta obiectivul 20-20-20, să integrăm o clauză de flexibilitate uh, pentru obiectivul de 10%. Dacă aceste state ating obiectivul global 20-20-20. Um, Iată, dragi colegi, care sunt orientările majore pe care vi le propun pentru compromisuri. Știu că acestea nu corespund în totalitate unei propuneri făcute de unul dintre dumneavoastră, dar cred că este o cale de mijloc care va permite, ne va permite să uh, obținem cel mai mare număr de voturi pentru a sprijini um, această strategie. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Paș. O introducere tot cuprinzătoare, dar așa este și acest subiect și în Parlamentul acesta e tratat din mai multe unghiuri. Trecem acum la uh, prezentările raportorilor din umbră. Eu sunt raportor din umbră la, de la PP, așa că sunt prima care am dreptul să intervin. Uh, avem multe amendamente și uh, e un buchet colorat care mm, e tot cuprinzător. Așa că este foarte important să nu pierdem firul roșu. Majoritatea amendamentelor ne arată însă că avem nevoie de mai multe dezbateri. Doamnele Paș, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți deschisă și pentru faptul că ați putut, ați discutat cu noi și în această dimineață și cu siguranță vom continua. Fără a lungi vorba, vreau să mă refer la cele puncte cheie pe care le-ați menționat și dumneavoastră. În ceea ce privește Uh, calculul după modelul IFPRI. Eu cred că în ceea ce privește schimbarea utilizării terenurilor nu avem o știință exactă și deja uh, au apărut foarte multe semne de întrebare și fenomenul în sine nu este unul pe care îl observăm direct. Știm că există ceva pe undeva, nu este concret măsurabil. Modelul de calcul, așa cum apare și în studiul IFPRI, uh, este unul care arată că există în continuare lacune și că putem să aducem îmbunătățiri. Există incertitudini, presupuneri, pe asta se bazează lucrurile, așa că uh, e în continuare de discutat. Studiul și modelul de calcul sunt uh, lucruri foarte teoretice și pentru mine Mm, politica trebuie să fie una răspunzătoare. Doamnă Lepaș, dumneavoastră spuneți că amânăm până în 2018, dar mm, în opinia mea, în continuare avem baza acestui studiu și studiul respectiv nu este suficient de matur, la fel nici pentru comisie, uh, pentru a ne baza pe acesta și să construim pe acest studiu într-o etapă ulterioară, deci mai târziu. Eu cred că ar trebui să regândim metoda de calcul. Am încercat în amendamentele mele să pun în negru pe arb această problematică cu un nou concept de calcul. De exemplu, vreau să mă bazez uh, pe o metodă de calcul ce are în vedere strict reutilizarea sau schimbarea utilizării terenurilor, mai ales în ceea ce privește uh, schimbarea indirectă a utilizării terenurilor în vederea obținerii de biocombustibili. Studiul nu se bazează pe prognoze, ci pe date concrete și posibilitățile tehnice care există și statisticile permit, de fapt, o constatare concretă a metodei de utilizare a terenurilor. Mai există și alte date necesare, cantitățile, de exemplu, de biocombustibil, materiile prime utilizate și producția agricolă mondială. Dar sunt date care ne sunt la îndemână. Propun așadar acest concept an de an, are loc o recalculare. Modelul IFPRI e unul care fixează um, niște date nemodificabile și dacă lucrăm cu factori nemodificabili, atunci nu putem să generăm o schimbare. Obiectivul nostru este până la urmă acela de a um, încuraja schimbarea și uh, de a ne declara pentru, a fi, uh, pentru durabilitate și pentru stimul în acest sens. De aceea, în opinia mea, an de an trebuie uh, refăcut calculul. Obiectivul nostru este acela de a uh, evita, uh, de a preîntâmpina, mă scuzați, uh, schimbarea utilizării terenurilor, astfel încât suprafețele prețioase uh, să nu ajungă să fie utilizate în alte scopuri păduri și așa mai departe. Eu cred că ar trebui să mizăm pe uh, faptul că oamenii trebuie să simtă că mm, există biocombustibili care vin din țări unde nu sunt respectate anumite standarde. Să arătăm că aceste produse nu sunt binevenite. Și eu și colegii cerem un obiect, un uh, obiectiv minim de 2% pentru uh, biocombustibil mi se pare de bun simț. Stimulente pentru investiții sunt mai de dorit decât o uh, altă metodă care ar duce la fragmentarea pieței. Până la urmă, Mm, se discută și despre aportul energiilor regenerabile în, uh, în sectorul de transport. Se dorește o scădere a acelei marje de 10% și atunci mă întreb cum vrem noi să atingem obiectivele de durabilitate în transport. Cu privire la cea de-a doua generație, ar exista stimulente pentru uh, utilizarea acestor materiale, dar din nou uh, trebuie să ne uh, adaptăm la tehnică, pentru că deocamdată lucrurile nu sunt suficient de mature. Dacă discutăm de uh, noile metode de calcul, atunci uh, trebuie să avem în vedere și cea de-a doua generație, pentru că există materiale reutiliza reutilizate. În cazul meu, mulți au spus că se utilizează deja aceste substanțe, nu sunt deșeuri, nu sunt uh, uh neapărat astfel de produse, ci sunt produse adiționale. Obiectivul nostru este, cu toate directivele noastre privind deșeurile, să reducem noi așa uh, cantitatea de deșeu. Ajung la finalul intervenției mele și spun că ar trebui să găsim o combinație între cele trei puncte cheie, să găsim un numitor comun. Pe de o parte avem obiectivul plafonării, de cealaltă parte avem uh, noua metodă de calcul și apoi uh, nu vrem uh, o dublă sau triplă numărare. E foarte important să să îmbunătățim utilizarea biocombustibilului și să protejăm terenurile și pentru mine mai e un aspect esențial aici. Producția europeană de uh, energii regenerabile pentru sectorul uh, transportului nu trebuie distrusă. Pentru mine Aici uh, uh, e o chestiune de produse proprii pe care le avem, pe care trebuie să le avem pentru a ne asigura și un fel de independență față de terțele state. Producție proprie înseamnă și independență față de furnizările nesigure din terțe state. Aceasta este contribuția mea. Doresc să mulțumesc colegilor pentru uh, participare și pentru amendamente, în așa fel încât împreună să ajungem la o concluzie utilă. Mulțumindu-vă, vreau să dau mai departe cuvântul raportorului de la SND, care este Criton Arsenis. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. I believe that, uh... Mulțumesc foarte mult. Cred că, în orice caz, acest text legislativ trebuie să se bazeze pe trei principii. În primul rând, nu ar trebui să folosim subvenții uh, publice directe care au ca scop combaterea schimbărilor climatice pentru produse și pentru politici care nu duc la economii, ci duc uh, la și mai multe emisii uh, de gaze de, cu efect de seră. Acesta este un principiu de bază. Un al doilea principiu pentru a aborda uh, efectele negative și dramatice, efectele secundare alor astfel de politici care au dus la foamete în lume și la sărăcie lucie în multe locuri din lume, în care lucrurile nu stau chiar roz, și în al treilea rând să respectăm și să protejăm investițiile existente care au fost deja făcute. Pentru primul principiu, trebuie să facem uh, o diferență foarte clară între un, între un comportament bun și un comportament negativ. Aceste subvenții anuale de 10 miliarde, directe și indirecte, pentru industria producătoare de biocarburanți, nu, trebuie să ne asigurăm că ele nu duc la emisii de dioxid de carbon și aici avem nevoie de factorul SIUT. Pentru ca efectele reale legate de producția de biocarburanți să facă clar diferența între uh, personajele pozitive și personajele negative de pe piață și să ne asigurăm că atunci când uh, banii publici uh, merg în domeniul politicii de mediu, se obțin emisii, uh, se obțin economii de emisii și nu mai multe emisii. În ce privește agricultura? Doamna, de, domnul de Sute, așa cum spunea doamna uh, Lapaj, trimisul uh, FAO a vorbit uh, la Parlament uh, în urmă cu ceva timp în urmă și a spus că instituțiile europene au demonstrat clar și au raportat în mod repetat că aceste politici în, din Uniunea Europeană au avut ca un efect direct o creștere la, uh, de, a prețurilor uh, la alimente la nivel mondial. Și trebuie să uh, punem capăt acestui proces. Nu putem să mai generăm foamete în, pe mapamond. Și a trebuit în acest sens să avem un plafon de 5%, așa cum spunea domnul Șut și Comisia și practic toată lumea propune, să avem acest plafon, acest prag care să ne permită să respectăm și al treilea principiu de protecție al protecția investițiilor. Pentru că știm că acum se folosesc 4,8% uh, din terenuri pentru producția de uh, uh, biocarburanți. Deci, iată care sunt cele trei principii importante pentru mine. În același timp, am propus un factor de multiplicare de 2,5 pentru trenurile electrice. Propunerea doamnei uh, Lapaj pentru uh, ținta pentru electricitate mi se pare foarte interesantă. Urmează să o discutăm în amănunt și, în fine, orice biocarburant de a doua generație trebuie să fie produs doar pe bază de deșeuri trebuie să fie foarte clar pentru orice tip de biocarburant de a doua generație. Nu trebuie să permitem nicio lacună legislativă și nu ar trebui să, duce, să permitem ca biocarburanții de a doua generație duc la efecte secundare. Trebuie să se producă doar pe bază de deșeuri. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Spune domnul Eichhout, mulțumesc și eu, doamnei raportor Colin Lepaș, pentru tot ce a făcut. N-a fost ușor pentru a ajunge la uh, o poziție pe această temă a biocarburanților. Să nu uităm că nu e ușor pentru că avem șapte comisii în Parlament care întocmesc rapoarte și avize. Mă întreb dacă vom reuși să ajungem la o poziție comună, părtășită. Am văzut uh, cu alte dosare cât de greu a fost la vot. Uh, nu va fi un dosar mult mai ușor de această dată. Mâine la, se va vota la Comisia ITRE și dacă vă uitați la direcția în care se îndreaptă Comisia ITRE, eu îmi fac griji, pentru că toți colegii care ascultă pozi- poziția comunității științifice, cum spunea și Critonul dintre ei, este Olivia de Sote, e că cu toții recunoaștem că e o problemă, că trebuie să facem o schimbare, dar nu vrem să facem schimbarea la noi. Și continuăm uh, în această direcție, ceea ce mi se pare că duce la o pierdere de a credibilității Parlamentului dacă nu am luat o poziție fermă pe tema biocarburanților. Și aș dori să le reamintesc colegilor că Parlamentul European a cerut Comisiei să facă ceva în legătură cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și la negocierile cu Consiliul a trebuit să cedăm puțin și am ajuns la o formulare de compromis în care solicităm Comisiei să vină cu o analiză cu privire și o, o, o, o, eventual chiar o propunere de a face ceva. Deci e o formulare foarte politică. Comisia a procedat astfel, a dat publicității un raport și propune ceva. Dar și, uh, și la comisie au loc la, la dezbateri asemănătoare cu cele de la Parlament și de la Consiliu și am primit o propunere cam vagă din partea Comisiei Europene se pune uh, capăt uh, sau se, se pune un plafon pentru biocarburanții de primă generație și apoi se începe raportarea cu privire la uh, SIUT, dar nu se schimbă practic nimic în mod radical. Spun că e o propunere cam vagă, pentru că dacă cu toții recunoaștem că schimbarea indirectă a utilizării terenurilor e o problemă reală și până acum nimeni din comunitatea științifică nu a uh, negat, atunci trebuie să facem ceva, pentru că dacă nu facem nimic cu privire la SIUT, atunci Uh, aș, uh, alegem uh, factorul 0. Deci, linia comună până acum e că uh, în domeniul SIUT uh, nu facem nimic, ceea ce nu cred că reflectă poziția comunității științifice cu care suntem în contact. Celor care spun că schimbăm o regulă, aș dori să le răspund că dezbaterea cu privire la uh, a început în urmă cu 5, 6, 7 ani și investitorii care au investit în uh, biocarburanții de prima generație știau că urma să aibă loc această dezbatere că sunt probleme cu biocarburanții de prima generație și că e foarte probabil ca Uniunea Europeană chiar să facă ceva uh, în acest sens. Apoi au mai fost dezbateri E o introducere generală, dar întrebarea, întrebarea este ce va trebui să decidem noi acum. O întrebare foarte importantă e ce trebuie să facem cu biocarburanții actuali, cei de primă generație, așa numiții. Comisia propune acest plafon de 5%. Știu că mâine la Comisia ITRE va fi o propunere de compromis pentru 6,5%, care um, până la urmă nu face să schimbe nimic și la Comisia Envi se uh, profilează o altă orientare să se mențină cei 5%. Dar uh, aș dori să vă spun că această dezbatere legată de plafon nu e o dezbatere atât de importantă, ci ce definim, ce intră în acest plafon. Și cred că e foarte important să uh, facem diferența între biocarburanții uh, care provin din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și cei care nu. Pentru că un biocarburant uh, produs pe baza unei plante care provine din schimbarea indirectă a schimbării terenurilor, atunci uh, situația este gravă. Jatrova uh, crește mai repede pentru că e o plantă pe un teren fertil și deci trebuie să facem diferența între uh, biocarburanți pe, produși pe teren și cei care nu atunci ar trebui să, în acești 5%, să nu includem doar culturile alimentare, ci și culturile oleaginoase. Mie mi se pare foarte important. Apoi, definiția biocarburanților. Pentru mine ar trebui să fie biocarburanți care nu folosesc terenuri. Uh, cred că trebuie să lucrăm cu obiectivele pentru a ne asigura că biocarburanții sunt mai eficienți și că arătăm uh, uh, mediului de afaceri că uh, Europa își dorește uh, biocarburanți mai eficienți. Nu ar trebui să acceptăm uh, culturi precum jatrova și altele care sunt, pot fi zugrăviți ca biocarburanți de a doua generație. Apoi să ne mai gândim și la ce facem după 2020. Comisia încă n-a spus nimic ce intenționează să facă după 2020. La Comisia ITRE am constatat că se propune să se meargă după uh, 2020. Corin Lepaj, în înțelepciunea sa, spune că ar trebui să avem o țintă după 2020 în directiva privind calitatea biocarburanților. Deci dorim să continuăm uh, aceste obiective după 2020. Deci directiva privind carburanții Uh, care impune o țintă în uh, transport sau dorim să impunem o uh, țintă pentru surse regenerabile în domeniul transporturilor. În primul caz, spunem doar ce vrem să obținem, mai puțin dioxid de carbon în întregul lanț de producție. Și obiectivul tehnologic nu este flexibil, nu este flexibil tehnologic se vorbește doar de cantitate. Deci, indiferent dacă provocăm o criză alimentară sau nu, uh, pe noi ne interesează doar să ne atingem ținta, obiectivul. E foarte important însă să impunem resursele regenerabile în transporturi și de aceea eu aș dori să continuăm ca după 2020 cu directiva privind calitatea uh, uh, biocarburanților. Sigur că uh, eu aș vrea un obiectiv și mai ambițios decât raportoarea. În ce privește SIUD, știința e foarte clară, trebuie să începem să considerăm, să luăm în considerare factorul SIUD, pentru că dacă mai așteptăm încă 5 ani, dacă sperăm ca în uh, peste 5 ani investitorii să spună e un factor nou și că am investit în direcția greșită, investitorii întotdeauna vor fi uh, pe poziție și nu putem să ne permitem să mai așteptăm. Situația este suficient de gravă ca să luăm măsuri acum. Mulțumim, Bas. Raportorul, raportorul din umbră de la ECR și EDF nu sunt aici. Sabine Vils are cuvântul acum. Mulțumesc. Mulțumesc doamnei Lepaj. Dezbaterile despre aceste um, Uh, despre acest subiect. Uh, sunt foarte importante, sunt două directive și e nevoie de soluții inovatoare pentru energii regenerabile, pentru um, economisirea de energie și pentru producția de biocombustibil. Până acum această producție nu este foarte durabilă. Directiva SIUT e pusă sub semnul întrebării deoarece metodologia nu este una uh, suficientă și uh, măsurată uh, cum trebuie mm, pentru a fi eficientă. Poziția mea este că Parlamentul are o răspundere politică pentru uh, menținerea terenurilor în scopuri agricole, pentru obținerea de alimente. Uh, pentru consumul intern. Și adesea aceste terenuri sunt uh, utilizate de mici exploatatori. Adesea uh, e vorba de reducerea consumului de energie pentru eficiența energetică. E necesar să existe un plafon maxim pentru producția de biocombustibil și un uh, obiectiv parțial pentru biocombustibilii de a doua generație. Cifrele par realiste în ceea ce privește uh, avizul, eu sunt raportor pentru aviz la TRAN și am încercat să obțin același obiectiv. Dar a existat o discur discuție controversată cu diferitele grupuri politice despre plafoanele maxime și pentru a ajunge la un numitor comun, uh, valorile decise în compromisul de la TRAN sunt de 6,5% și până la 3% în cazul biocombustibilului de a doua generație. Grupul meu însă este total de acord cu compromisul prezentat aici la Envi, iar în ceea ce privește metoda de calcul la articolul 7 cu D, factorii SIUT ar trebui să se aplice pretutindeni și dacă apar uh, plăți uh, în conformitate cu anexa 5 până în anul 2016, trebuie uh, să evităm să nu um, interpretăm greșit grandfather rights. În metoda de calcul se face trimitere la faptul că trebuie să ținem cont de evoluțiile tehnologice pentru economisirea de energie și să ținem cont și de alte surse de energie regenerabilă în transport. Există și alte chestiuni uh, care necesită clarificare, de exemplu deșeurile, biocombustibilul utilizat în scopurile menționate la alineatul 1 nu trebuie obținute din uh, deșeuri sau resturi. Există directiva uh, din 2008 care prevede obiective de reutilizare și reciclare vrem să se îmbunătățească relațiile cu terțele state, precum și cu societățile indigene, pentru a le proteja drepturile și, bineînțeles, transparență totală. Uniunea Europeană trebuie informată în ceea ce privește uh, implementarea pentru a evita acapararea terenurilor, land grabbing. La următoarea reuniune a raportorilor din umbră avem încredere că se va ajunge la compromisuri fezabile, în așa fel încât împreună de la Envi să transmitem un mesaj ambițios uh, în formula unui text ce va fi votat la plenară. Mulțumim, doamnă Vils. Am uh, parcurs uh, runda raportorilor din umbră și acum îl salut pe Alejo Quadros, care a făcut raportul la ITRO. Consider că e necesar să îi dăm cuvântul să ne prezinte opinia sa. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o plăcere pentru mine să fiu din nou prezent la Comisia Envi pentru a vă vorbi despre uh, Comisia, mm, pentru, ă, să vă vorbesc despre munca noastră de la INTRE în ă, acest dosar interesant. Ă, încă o dată doresc să mulțumesc domnului raportor Colin Lepaș pentru cooperare și secretariatului Comisiei ENVI. După cum știți, în Comisia pentru Industrie și Energie vom Vom vota mâine și am făcut eforturi pentru a ajunge la un acord care să poată fi sprijinit de majoritatea membrilor. Raportul din umbră s-au întâlnit de mai multe ori. Am avut uh, între 8 și 10 ore de discuții și, până la urmă, am ajuns la un acord în legătură cu aspectele cruciale care sperăm că vă obține suficient sprijin mâine. În legătură cu factorii SIUT, majoritatea a hotărât să nu îi ia să nu ține cont de aceștia pentru calcularea emisiilor și să nu se introducă obligație de um, a se face un reporting în legătură cu factorii SUD, dar am hotărât să cerem comisiei uh, ca pe viitor, în funcție de evoluția cunoștințelor științifice, care încă nu sunt suficiente, deci dar pe viitor, dacă e nevoie, Comisia, să cerem Comisiei să facă o propunere pentru a introduce obligații de comunicare a informațiilor în legătură cu uh, consecințele SIUT, în legătură cu uh, un plafon maxim uh, pentru biocombustibilii uh, convenționali de primă generație. S-au făcut propuneri uh, de 5%, 8%, 4% și propuneri uh, să nu existe niciun plafon. Până la urmă, majoritatea a sprijinit un plafon de 6,5%. În legătură cu biocombustibilii de a doua generație, propunem un obiectiv, un subobiectiv specific de 2,5% pentru 2020. Iar în ceea ce privește contabilitatea multiplă, am considerat că e mai bine să nu o luăm în considerare pentru că ar pune în pericol complet obiectivul de 10% și uh, practic ne-am uh, tăiat singur craca de sub picioare. Până în fine, uh, introducem o măsură pentru a încuraja producția de etanol, stabilim, stabilind un obiectiv de 4,5% Eh, pentru consumul eh, de petrol în 2020. Iată care sunt principalele măsuri pe care dorește să le promoveze acordul eh, din comisia noastră. Un acord care, după cum v-am spus, este un acord între raportorii din umbră, bineînțeles, urmează votul uh, comisiei, uh, votul mult mai multor colegi decât votul meu și votul raportorului din umbră. Vom vedea care va fi rezultatul votului mâine, dar în principiu sperăm că vom obține suficient sprijin mâine pentru aceste priorități pe care le-am menționat. Am făcut un efort imens de conciliere a diferitelor poziții. Trebuie să nu uităm faptul că la început pozițiile erau foarte divergente și implicarea noastră și efortul nostru pentru a ajunge la un acord uh, Uh, uh, au avut până la urmă uh, rezultate, dar nu a fost ușor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Vidar Quadras. Mult succes mâine la comisie și cu tot acest subiect e important. Și acum trecem la celelalte intervenții, patru la număr. Iolainen este primul care intervine. Mulțumesc, doamnă președinte. Corin Lepaj a depus mult efort pe acest dosar și când ea pune mâna pe ceva, atunci uh, e foarte exhaustivă și se ocupă cum trebuie de subiect. Mai ales pe acest dosar era foarte important să se întâmple asta. În paralel, de cealaltă parte a instituției are loc reuniunea AKP și eu îi aparțin. Și pot să vă spun că din Africa se uită lumea cu mare atenție la noi ce facem cu biocombustibilii, pentru că, într-adevăr, prețul la alimente, acapararea terenurilor, precaritatea terenurilor e un subiect care afectează Africa, dar și celelalte continente. În ceea ce privește obiectivul stabilit, trebuie să ne fie foarte în clar că nu are niciun rost să sprijinim cu banii contribuabililor activități care să aibă efecte negative asupra climei și a mediului înconjurător. Nu se poate să cheltuim 10 miliarde de euro pentru activități economice care, practic, ne împiedică să uh, stopăm, să contracarăm uh, schimbările climatice. Acest subiect este unul uh, foarte sensibil și trebuie discutat. De asemenea, cred că la un moment dat am fost prea Uh, optimiști, am fixat obiective prea înalte și acum e nevoie de această plafonare pentru că trebuie să limităm mai degrabă în jos decât în sus. Am însă și o îngrijorare și tocmai de aceea vreau să intervin astăzi, să nu comitem aceleași greșeli. În circumscripția mea se întrunește o asociație europeană a uh, uh exploatatorilor agricoli care vor să obțină biocombustibil pentru consumul propriu și la conferința ONU de la, ONU de la Durban, ca președinte al uh, delegației noastre, am făcut o afirmație în acest sens. John Deere, marele uh, întreprinzător în domeniul tractoarelor, a prezentat un tractor uh, durabil. Ideea era să nu promovăm uh, Să promovăm utilizarea aceasta a unui tractor per comunitate, să existe așadar durabilitate la fața locului. Sunt, să nu uităm, producții la nivel redus, care nu au uh, efecte mm, asupra a ceea ce se întâmplă la nivel macro. Am depus în acest sens amendamente. Să nu uităm că multe culturi uh, sunt uh, uh, culturi bogate în proteine, care pot fi utilizate mai târziu pentru alimentarea, pentru animale și parte acestora, uleiul, de exemplu, să fie utilizat în alte scopuri de biocombustibil. Nu are rost să ne complicăm și să luăm niște decizii care mai târziu nu vor avea efectele scontate. Cu privire la factorul de calcul, se tot spune că de mult că se poate ajunge ca deșeurile să uh, fie mai importante decât produsul în sine. Am văzut uh, multe cazuri în care se caută deșeuri, de exemplu fânul. Uh, și e produs, există și producție artificială pentru efectul de multiplicare și pentru valorificare, deci pentru bani. Așa că să fim foarte atenți, nu are rost să transmitem stimulente false, să transmitem un mesaj frumos cu privire la biocombustibilul de a doua generație. Dar dacă acesta este produs pe cale artificială, atunci apar efecte nedorite. Sunt sute de amendamente depuse, sper că raportorii din umbră vor găsi niște soluții de bun simț. Mulțumesc! Urmează acum domnul Parniu. Également à féliciter madame la rapporteure pour le travail accompli sur ce texte particulièrement complexe techniquement. Aș dori să-i mulțumesc și să o felicit pe doamna raportor, raportor pentru acest dosar extrem de complex și foarte tehnic și politic. Așa cum s-a spus și înainte, nu mai putem face o alegere între a se hrăni și a uh, circula, a călători. Și cred că e momentul să luăm uh, acțiuni ferme și de aceea uh, luarea în calcul a efectului SIUT de către Comisia Europeană e mai mult decât necesar. Eu am fost raportor din umbră la Comisia de Transporturi, ieri am adoptat acest aviz și din punctul meu de vedere, locurile de muncă și investițiile sunt neadevărat, sunt adevărat necesare, dar e motivul și pentru care am susținut acest plafon de 5% pentru folosirea biocarburanților. Deci majoritatea amendamentelor pe care le-am depus mergeau în acest sens. Pornind de aici, Comisia de Transporturi a ajuns la o serie de compromisuri care au fost adoptate de către aproape toate grupurile politice și astfel am reușit să limităm uh, utilizarea biocarburanților la 6,5%, având în vedere că o uh, cifră mai josă nu ar fi putut să ajungă la un, să întrunească un compromis. Și ar fi, s-ar fi ajuns chiar la o punere sub semnul întrebării a plafonării și vă rog să țineți cont de acest aspect pentru viitorul plafonării biocarburanților în Europa mână în mână cu această limitare, Comisia de Transporturi propune un subobiectiv de 3% de biocarburanți de a doua generație pentru a înlesni um, uh, producerea acestor carburanți până în 2020 uh, de la legislația precedentă la nivel european, ne aflăm într-o situație paradoxală în care uh, consumul de carburanți agricol a intrat în concurență cu culturile alimentare și cu nutrețurile. Uh, s uh, au crescut prețurile la alimente și uh, s-au produs despăduriri, despăduriri în urma acestei, acestui text legislativ. Deci îi rog pe colegi să voteze un text care abordează frontal această problemă, fiind însă dând dovadă de un simț al răspunderii și față de întreprinderi și față de locurile de muncă din Europa. Mulțumesc, doamna Grostet. Euh, euh, Mulțumesc. Având în vedere că s-au spus foarte multe deja, aș dori să insist asupra două aspecte. Aș dori în primul rând ca în raportul său, doamna Lepaj, să încurajeze totuși cercetarea cu privire la uh, biodiesel, pentru că aș dori să vă reamintesc că, că marea uh, majoritate a parcului uh, automobil european, mașinile din Europa merg pe bază de diesel, de motorină și deci e foarte important să avem și capacități uh, importante în domeniul uh, motorinei pentru a ține cont de folosirea uh, autovehiculelor și pentru a nu pune uh, uh, concetățenii noștri într-o situație cam greu de suportat. Și în al doilea rând aș dori să se țină cont mai mult de sursele care, de producție care nu intră în concurență cu uh, producția alimentară, s-a vorbit foarte mult, uh, să ne gândim, de exemplu, la alge sau rezidurile de uh, celuloză uh, care nu sunt uh, folosite astăzi la maximum de potențial și care reprezintă un zăcământ puter, foarte mare în statele membre. Împreună cu colegii din Franța vom depune amendamente în acest sens, pentru că e o filieră care este în faza incipientă, e adevărat, dar cred că e foarte important să uh, ne gândim la potențialul pe care această filieră îl are și să încurajăm și cercetarea în acest domeniu. Deci o, ro- o rog pe doamna Lepaj, o felicit pentru tot ce a făcut, uh, dar o rog să ia poziție și pe uh, tema biocarburanților de a doua generație cu folosirea deșeurilor uh, de biomasă. Iată ce doream să vă supun atenției. Mulțumesc! Äh, mulțumesc! Doamna Mazai Cucovici are cuvântul și apoi Carl Schlüter. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc raportorilor și uh, raportorilor din umbră pentru că acest subiect e foarte interesant din mai multe puncte de vedere. În primul rând, avem nevoie de mai multă independență în Uniunea Europeană când vorbim despre diversele surse de energie. Trebuie să ne gândim tot timpul la acest aspect al independenței. Însă, atunci când vorbim despre biocarburanți Uh, care folosesc uh, terenul, nu putem să îi excludem din două motive. În primul rând pentru uh, că agricultorii nu își pot schimba radical strategia așa peste noapte. Dar trebuie să folosească mai multe terenuri fertile necultivate. Acesta este potențialul în multe state mele, mai ales în Slovenia. Există uh, Um, mii de hectare de teren de pământ necultivat, uh, uh, fertil. Și, din punctul meu de vedere, aceasta ar fi o oportunitate pentru agricultori. O a doua oportunitate o, uh, ia, o, e, e, o, e interesul industriei, pentru că industria are la dispoziție cea mai bună tehnologie și lipsesc locurile de muncă. Dar, în același timp, avem reziduri în domeniul industrial care nu sunt refolosite ca sursă de energie. Mă gândesc mai ales la potențialul din acest domeniu. Cred că am putea să facem o legătură directă între, deșeurile, între deșeuri, industrie și apoi uh, cu noile surse, surse de energie ca biocarburanți. Deci, oportunitățile sunt reale, ele sunt numeroase, poate puțin diferite de situația actuală. Trebuie să avem o abordare diferită în legătură cu felul în care folosim uh, terenuri, terenuri uh, fertile, dar în același timp nu putem să spunem că uh, nu avem pe ce să ne bazăm. Carl Schlüter. Mulțumim, Carl Schlüter are cuvântul. Da. Mulțumesc. Cred că este foarte important să înțelegem cât de dependenți suntem de combustibilii fosili, mai ales în domeniul agriculturii. Și să ne dăm seama că uh, folosim combustibil fosil pentru a uh, produce îngrășăminte. Și când nu vom, vom mai fi așa, atunci vom putea folosi uh, aceste terenuri pentru uh, alimentație. Să ne gândim, de exemplu, la valoarea totală a unei păduri. Pădurea are mai multe valențe, uh, există mai multe aspecte, turismul, apoi uh, afinele, uh, activitățile de divertisment, plimbările în pădure. Și toate acestea au uh, o, o valoare mult mai mare decât uh, celuloza, lemnul în sine. E o valoare pe care nu trebuie să o ignorăm. Chiar eu când uh, mi-am uh, făcut teza de doctorat, am uh, studiat acest domeniu al biocarburanților în țările în curs de dezvoltare. Și constatăm că potențialul în acest domeniu este real. Atunci când se vorbește despre ce se întâmplă cu biometanizarea deșeurilor, trebuie să ne gândim la ce conțin aceste substanțe dacă s-ar folosi deșeurile și resturile din, ce, din uh, centrele de epurare din țările în curs de dezvoltare, am uh, reduce costurile de transport, pentru că aceste substanțe ar fi tratate local, dar am uh, și recicla și reutiliza deșeurile, ceea ce ar soluționa mai multe probleme. Iată uh, o, o soluție, o pistă foarte interesantă. Nu cred că trebuie să impunem un obiectiv o, o, obligatoriu uh, pentru biocarburanți și nu știu cum am putea influența astfel uh, utilizarea biocarburanților. Faptul că impunem un, un prag. Eu cred că chiar am putea să încercăm să uh, Uh, pușcăm doi iepuri deodată. Dar cred că doamna Lepaj uh, are în raportul său elemente foarte importante și sper să cooperăm la fel de eficient uh, în negocieri. Mulțumesc. Raportoarea încă... Doamna Merchis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta poate să fie o oportunitate pentru a lupta împotriva dependenței de combustibili fosili, dar nu trebuie să uităm faptul că aceasta trebuie să rămână o oportunitate, nu trebuie să devină o parte a problemei. Iată de ce mă bucur că se prevede o plafonare a culturilor uh, de plante alimentare uh, cu uz uh, energetic la 800 de milioane de tone de dioxid de carbon. Există o piață pentru biocombustibili, este clar, dar nu cred că e o bună idee ca cei de a doua generație să conteze dublu. Dacă avem 10%, dar biocombustibilii de a doua generație contează dublu, crezi că ar fi mai bine ca acest caz să începem de la un subobiectiv. Eu am propus 3%. Trebuie să uităm faptul că biocombustibilii nu sunt singurii combustibili care par durabili. Am făcut propuneri uh, să mm, uh, luăm în uh, calcul și alte posibilități de combustibil, de exemplu să crească mobilitatea electrică, folosind, bineînțeles, surse de electricitate durabile. Criteriul trebuie, stabilit, trebuie extins la criterii sociale. Um, despre ce e vorba? Consideram uh, cu ceva vreme în urmă că biocombustibilii nu sunt uh, interesați decât pentru Tanzania, Etiopia și așa mai departe. Acum vedem care sunt problemele legate de acapararea terenurilor. Pur și simplu drepturi ancestrale uh, sunt date la o parte pentru acapararea terenurilor și Mă bucur că se ajunge la un compromis durabil, dar și social acceptabil pentru această problemă a utilizării terenurilor și Sofie Ocuni s-a anunțat, dar după aceea chiar închidem lista vorbitorilor și dăm cuvântul comisiei. Je ne vais pas reprendre... Nu reiau ceea ce s-a spus deja. Sunt de acord cu mai mulți colegi și doresc să salut ceea ce a făcut doamna Lepage. Eu uh, nu am abordat uh, acest dosar la fel de profunzime, dar mi-am dat seama cât este de complex. Dragă Corin, am vorbit despre obiectivul de 10%, am studiat elementele și mă întreb dacă nu ne va fi complicat să atingem obiectivul de 10%. Și mă întreb de ce trebuie să ne impunem un obiectiv care va fi greu de atins. Acesta este uh, ideea care este la baza amendamentului pe care l-am depus. Eu aș dori să avem obiective fezabile, să nu fim ipocriți și să impunem statelor membre lucruri uh, care nu pot fi, obiective care nu pot fi atinse. Mă întreb dacă va trebui să alegem într-o zi uh, între a mânca și a conduce. Un uh, raport prezentat la Parlament de Michel Dantin vorbea despre risipa de alimente și um, eu aș spune că în Uniunea Europeană se risipește 50% din producția alimentară și în dosare atât de importante ca acesta, care ne obligă să ne gândim la alternative la uh, combustibilii fosili, să cred că punerea aplicare a textelor ca cel publicat uh, trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Aceste uh, volume nu trebuie să folosească doar să fie puse într-un sertar și să nu folosească la nimic. Mulțumesc! Mulțumim! Iată, o multitudine de idei exprimate, uh, colorate cu exemple. Acum trebuie să tragem concluziile necesare. Sper uh, că s-a aprins o luminiță la comisie să se înțeleagă ce vrem nu aș vrea să jonglăm cu cifrele pur și simplu ca și când nimic nu s-ar ascunde în spatele acestor cifre. Trebuie să uh, vedem exact care cifre sunt alese, de ce și cum. Comisia este reprezentată astăzi de DG Envy și DG Energy și vă întreb cine dorește să intervină mai întâi. Cine dorește să ne spună ceva? Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și doamnei raportor și raportorilor din umbră care au contribuit mult la dezbaterea din această după masă. Doamnă președinte, ați spus că se vehiculează multe cifre, aveți dreptate. Avem multe uh, limite maxime, obiective, subobiective și diferiți factori. Cred că toate aceste cifre și faptul că multe comisii evaluează acest dosar fac din acest dosar unul foarte complex. M-aș concentra asupra patru elemente principale. Um, factorii pentru uh, combustibile de a doua generație, obiectivele 2020 și plafonarea. În legătură cu plafonarea, Comisia consideră că introducerea unui plafonări la 5% pentru biocombustibile de prima generație uh, s-a găsit un echilibru corect din mai multe motive, pentru că, pe de o parte, s-a contribuit la reducerea uh, efectelor uh, de seră um, uh, a schimbării indirecte a utilizării terenurilor uh, și mm, susținându-se în același timp investițiile făcute deja. În 2004,7% din combustibili erau biocombustibili și am considerat că 5% um, este un obiectiv echilibrat pentru că se respectă investițiile actuale investițiile făcute deja și inițiativele anterioare ale Uniunii pentru a încuraja producția de combustibil și de același timp să ține cont de efectele climatice. De aceea considerăm că limita de 5% este cea mai potrivită astăzi. Credem de asemenea că trebuie să fim vizionari și de aceea am ales factorii privind schimbarea indirectă a utilizării terenurilor doar pentru um, a comunica date. Uh, nu am considerat că astăzi ele trebuie luate în considerare, dar considerăm că uh, informațiile științifice sunt suficient de exacte și trebuie să facem modele, ca și în alte domenii, um, trebuie să acționăm conform principiului de precauție și asta am făcut. E adevărat că um, schimbarea indirectă a utilizării trenurilor nu este măsurabilă și orice încercare de a o măsura au dus la subestimări, pentru că atât de multe lucruri contribuie la rezultatul final, productivitatea, uh, Um, îngrășămintele uh, și așa mai departe. Toate aceste aspecte trebuie să intre în modelele economice și deci nu putem să calculăm exact uh, cifrele astăzi. Este doar un model și de aceea uh, considerăm că trebuie să um, folosim abordarea pe care o folosim. Mulți vorbitori au menționat combustibilii de a doua generație și ideea de a introduce un subobiectiv pentru aceștia. Noi considerăm că dacă se stabilește un limită maximă de 5% și ținând cont de faptul că se va folosi și electricitatea din surse regenerabile, inclusiv grăsimile animale și uh, uleiul de bucătărie, uh, se poate atinge un echilibru la aproximativ 2,5% din obiectivul de 10% și considerăm că acesta este obiectivul implicit pentru combustibilii de a doua generație deci există, el există deja și nu e nevoie să uh, punem explicit acest subobiectiv. Dar uh, încurajăm uh, anumite culturi și anumite culturi care, și anumite tehnologii care trebuie Uh, dezvoltate pentru uh, a face biocombustibilii de mâine din anumite uh, materii, cum ar fi gunoiul de graș și așa mai departe. Și acestea se regăsesc în anexă propunem factori de multiplicare cu 2 sau 4 în funcție de costurile pe care le implică folosirea acestor materiale pentru a produce biocombustibili care pot fi vânduți pe piață. Deci astfel promovăm folosirea biocombustibilor de a doua generație. Mulți, mai mulți vorbitori au vorbit despre folosirea electricității. Majoritatea electricității folosite în transporturi astăzi este folosită de trenuri. Și nu trebuie să încurajăm mai mult această uh, tendință, dar pentru autoturism există deja un factor de, um, de multiplicare în electricitate și poate putem să facem mai multe pentru a încuraja folosirea electricității pentru propulsarea autoturismelor. Acum, ce se va întâmpla după 2020? Uh, nu am spus prea multe. De ce? Pentru că obiectivul nostru este pentru 2020. Dar, dacă citiți uh, Uh, explicațiile comisiei uh, mai mult și mai multe considerente, uh, observați că spunem destul de precis faptul că nu mai dorim să se subvenționeze biocombustibilii de primă generație după 2020, că dacă e cazul, factorul SIUT va trebui să intre printre criteriile de durabilitate pe viitor, deci uh, am evaluat aceste posibile măsuri uh, pentru după 2020. Dar cred că principalele aspecte cheie uh, privesc uh, limita maximă, dar și factorii de multiplicare și pentru uh, biocombustibilii de a doua generație. Și bineînțeles vom comunica în continuare cu raportorul și raportorii din umbră în următoarele săptămâni uh, până la votul din comisia dumneavoastră din iulie și până la votul din plenara Parlamentului ulterior. Mulțumesc! Dankeschön. Mulțumim, Philip Owen. Da, nu era vorba de DG Envy, ci chiar de uh, Departamentul pentru Climă. Mulțumesc, îi le urez bun venit și vizitatorilor, politicieni locali și regionali din Suedia. Bun venit la Comisia de Mediu a Parlamentului European. Dau acum cuvântul din nou raportoarei Corin Lepaj pentru concluzii. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor colegilor pentru propunerile lor. Doresc să ajungem la un compromis cât mai echilibrat. Nu voi răspunde fiecărui coleg, dar am notat foarte precis ceea ce au spus colegii. Am ascultat, bineînțeles, și ce a avut de spus Comisia. Cred că trebuie să ajungem la un acord în legătură cu plafonarea, dar și cu subobiectivele sau obiectivele secundare. Doresc să spun doamnei Grostet că am vorbit despre alge adineauri pentru că eu cred că această tehnologie este promițătoare și cred că ea trebuie luată în considerare la factorul de multiplicare. Cred că există convergențe posibile între pozițiile colegilor și la următoarea ședință a raportorilor din umbră sper că vom putea ajunge la compromisul pentru a nu vota sute de amendamente în iulie și pentru a avea o poziție echilibrată, dar fermă, a, poziție, a Comisiei ENVI, pentru că acesta este rolul nostru, și anume să arătăm calea care, după părerea noastră, este cea care avantajează mediul și lupta împotriva schimbărilor climatice pentru a pregăti, bineînțeles, apoi, alături de colegi, uh, votul în plenară. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Lepaș. Mulțumim, Corin Lepaș, pentru încurajări. Mulțumesc uh, tuturor participanților la dezbatere. Votul la Envi este stabilit pe 10 iulie. Mai avem ceva timp, dar nu foarte mult. Votăm în septembrie la plenară. Trecem acum mai departe. Avem punctul 14 de pe ordinea de zi. E vorba de modificarea directivei privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Raportor Andrea Zanoni. Îi dau acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este și acesta un subiect foarte complex. E vorba de directiva pentru evaluarea impactului asupra mediului. Și dacă îmi permiteți, vă cer mai multe minute pentru că este un subiect foarte complex. Proiectul meu de raport pe care l-am l-am prezentat pe 6 mai, a primit 530 de amendamente din partea tuturor colegilor. La acestea se adaugă amendamentele care vor veni de la comisiile Petit și Tran. Nu voi analiza aici toate amendamentele, bineînțeles. Mă voi limita la principalele aspecte asupra cărora s-au concentrat cele mai multe amendamente. Mă refer la demolări, derogări, procedura coordonată și ghișerul unic, One Stop Shop, factorii în funcție de care se evaluează efectele semnificatoare ale unui proiect, uh, screening-ul, scoping-ul obligatoriu, uh, experții acreditați, participarea publicului, decizia de autorizare și uh, monitorizare post, reactivitatea și gazurile de șist. Um, amendamentele colegilor Gutieris, Arsenis, Belie și Ferreira sunt pot fi sprijinite pentru că au integrat și, uh, integrează și completează uh, propunerea comisiei, uh, propunere care, după cum am spus, uh, uh, este foarte bună, după părerea mea. Mă refer, de exemplu, la introducerea definiției unui sit istoric urban propusă de colega Gutierrez dar și propunerea de a facilita uh, accesul la informații legate de mediu pentru public, creând un ghișeu central pentru informațiile legate de mediu, așa cum a propus colegul Alsenis. În legătură cu amendamentele doamnei Gutiere, în legătură cu standardizarea, uh, cred că procedura propusă este eficace, dar mă întreb în legătură cu transpunerea în acest act legislativ, având în vedere faptul că proiectul este specific localizat într-un teritoriu. Și ar, m-ar interesa ce are de spus Comisia în legătură cu asta. Amendamentii colegei Belie au obiectivul garantării transparenței procesului de decizie și participarea publicului, deci uh, accept aceste uh, amendamente, precum și amendamentele colegei uh, Ferreira, care alături de colegul Clas a cerut să țină cont și de impactul uh, inițial de poluare al unui proiect. În schimb, alte amendamente din partea colegilor PP, uh, Florence, Zeber, Sonics, Fielner și așa mai departe, dar și uh, domnii Kramer și Davis, precum și ale colegi, colegului Stevenson, uh, vin din altă perspectivă. Aceste, aceste amendamente sunt mai critice în legătură cu propunerile comisiei și își propun uh, uh, să uh, slăbească structura directivei și consideră că trebuie să introducă o flexibilitate în procedură. Dincolo de aceste poziții, cred că uh, majoritatea colegilor au același obiectiv și anume obținerea unui rezultat concret înainte de sfârșitul mandatului pentru ca Uniunea să beneficiază de un instrument eficace conform obiectivele secolului 21. Cu această convingere sunt gata să fac și un pas înapoi în legătură cu anumite subiecte, dacă e nevoie, chiar dacă sunt importante, și să accept multe dintre sugestiile colegilor, dar uh, să rămân ferm în legătură cu aspectele fundamentale, după mine, din această propunere, pentru a ajunge la un consens cât mai larg între grupurile politice, în speranța de a obține un mandat uh, cât mai uh, puternic pentru a începe negocierile cu președinția lituaniană în septembrie, după vacanța de vară, să încercăm să ajungem la un acord în primă lectură. Deci, acum analizez principalele probleme, în legătură care am formulat deja primele propuneri de compromis. în legătură cu demolarea. Majoritatea colegilor au cerut ca acestea să fie corelate cu proiectul. După părerea mea, textul propus de comisie era mai simplu, pentru că ținea cont de decizia Curții de Justiție 5009 și Uh, însă definiția a creat preocupări și confuzie, pentru că nu toate lucrările de demolare au un efect asupra mediului. Uh, uh, deci nu toate trebuie supuse procedurii. De aceea am propus un compromis pentru a face o diferență între demolare și proiect. Mă refer aici la amendamentele Florence Kramer și așa mai departe, dar și Gardini și Arsenis în formularea colegului Tisin uh, precizează că oricum demolările supuse unei evaluări privesc doar proiectele din uh, um, proiectele cu impact semnificativ asupra mediului. Acest text va include amendamentele Arținis și Gurtieres pe care le-am confirmat, care fac referire la demolări și la punctul 4. Apoi, a doua problemă, uh, ghișeul unic, One Stop Shop. Conform procedurii coordonate și comune, printr-un uh, ghișeu unic, eu eram printre cei care priveau favorabil propunerea comisiei și consider că coordonarea obligatoare a procedurilor prin crearea unei autorități unice, ar fi simplificat și ar fi uh, făcut mai rapid această procedură. De aceea, eu în proiectul de raport uh, n-am uh, modificat nimic aici. Dar colegii din statele federale, Thyssen, Florence, Sieber, Davis și așa mai departe, consideră că statele membre, din potrivă, trebuie să aibă libertatea de a alege modul de organizare administrativă internă pe care o consideră cea mai adecvată și crearea unei autorități centrale trebuie să fie la discreția statelor membre având în vedere că eu consider că, independent de parcursul, de, de, de modalitate, contează obiectivul, realizarea obiectivului propunerii, și anume strângerea de informații de calitate în legătură cu impactul, impactul de mediu al unui proiect, care poate avea efecte semnificative asupra mediului pentru la decizii informate. Am propus colegilor raportor din umbră un compromis pentru ca ghișeul unic să fie facultativ proiectele pentru care obligația de a face o evaluare a impactului de mediu rezultă din această directivă, dar și din alte norme ale Uniunii, vor face obiectul unei proceduri coordonate sau comune, cu excepția situației în care statele membre consideră că aplicarea acestor proceduri este disproporționată sau aduce prejudicii obiectivelor eh, directivei eh, în cauză sau altor acte normative ale Uniunii. Uh, statele membre care doresc să facă acest lucru vor putea desemna o autoritate responsabilă pentru procedura de autorizare pentru fiecare proiect și Comisia va formula liniile directoare necesare pentru definirea și uh, rolul uh, un, pentru astfel de proceduri coordonate sau și comune, dar care vor fi facultative. Sper că colegii vor accepta propunerea mea. 3. Factorii de mediu un alt subiect care a atras atenția colegilor, noul, noua listă de factori de mediu în funcție de care se evaluează impactul unui proiect, mai ales biodiversitatea și schimbările climatice. Unii colegi au propus o definire a biodiversității pe baza Convenției ONU privind biodiversitatea biologică și au propus suprimarea acestui cuvânt și rep eh, repetarea textului din directiva care menționează doar flora și fauna. După părerea mea, azi în 2013, eh, nu trebuie neapărat să facă referire la biodiversitate, este o, o directivă pentru eh, evaluarea impactului asupra mediului. Am propus colegilor raportori din umbră un text de compromis care precizează mai simplu că biodiversitatea include toate speciile de floră și faună, așa cum a propus parțial uh, colega Thyssen. Între alți factori de mediu, am considerat important să introducem subsolul, amendamentul Belie și să accept propunerea colegului Stevenson în legătură cu riscurile de catastrofe o propunere de compromis în legătură cu schimbările climatice. Având în vedere numeroasele amendamente contrare, am hotărât să accept amendamentele Florence Stevenson Sonic Ziber, care suprimă cuvântul schimbări, dar lasă totuși uh, factorul de valoare climatică. Important este, uh, alți colegi consideră că eu consider că e important să se lupte împotriva cauzelor schimbărilor climatice. Nu mi-a fost ușor să accept aceste amendamente, dar am considerat că este mai oportun să se țină cont de impactul unui proiect asupra climei locale și nu neapărat să se măsoare efectele sale față de un fenomen global. O, numărul 4, screeningul. Articolul 4, în faza de screening, Comisia a propus uh, un aliniat 2A cu o listă a informațiilor care trebuie furnizate autorității competente. Și aici, contrar poziției uh, subsemnatului, mulți colegi au uh, considerat că uh, solicitanții trebuie să transmită multe informații într-o fază de preexaminare. Eu cred că a dispune de o listă precisă de informații de furnizat va facilita, va simplifica dialogul între solicitant și autoritatea competentă, punând capăt uh, unei incertitudini, unei confuzii care caracterizează de multe ori această fază. Deci nu sunt de acord cu opțiunea mai radicală a unor colegi care propun pur și simplu suprimarea acestui uh, uh, aliniat, Florence Kramer și alți colegi. Eu cred că trebuie să păstrăm uh, punctul 2a, precizând că informațiile de furnizat trebuie să fie descrieri scurte și minimul rezonabil cerut pentru a permite autorităților competente să ia decizia și sper că această abordare va putea fi sprijinită de colegi. În următoarele zile voi uh, transmite și alte propuneri de compromis în legătură cu aspecte foarte sensibile, cum ar fi scopingul și experții acreditați. După cum știți, scopingul obligatoriu, adică determinarea domeniului de aplicare al Um, conținutul și nivelului de detaliu al informațiilor din raportul de mediu uh, privind uh, proiectul evaluat uh, reprezintă o altă noutate importantă propusă de comisie, care a suscitat, a suscitat multe polemici. Mulți colegi au contestat această procedură um, amendamentele uh, Ziber, Stevenson, Florence uh, și așa mai departe și colegii au considerat că este importantă menținerea un nivel de flexibilitate în procedură. Pe baza acestui abordări, a, această fază ar uh, extinde foarte mult perioada de evaluare și e nevoie de experți și de uh, ajutorul autorităților competente. Eu eram în favoarea propunerii comisiei, dar pentru a rămâne deschis propun colegilor un compromis. Sunt gata să suprimez obliga uh, scopingul obligatoriu, dar precizând că el trebuie făcut nu sistematic, dar în momentul în care cere solicitantul acest lucru sau când autoritatea competentă, inclusiv autoritățile de mediu, consideră că este necesar acest lucru. Pentru a stabili un control asupra calității informațiilor furnizate în raportul de mesi. mediu, Comisia a propus să se facă recurs la experți acreditați pentru a face raportul de mediu sau pentru a-l verifica. Sprijin obiectivul, după cum am spus în proiectul de raport, aplicarea unui astfel de sistem este foarte complexă și costă. Deci, cuvântul experți acreditați, acreditarea este echivocă, evocă concepte legate de un exces de birocrație pe care dorim să-l evităm. De aceea, în proiectul meu de raport, am propus suprimarea creditării, dar precizând că solicitantul poate să aibă recurs la experți pentru um, elaborarea raportului de mediu. Deci, acești experți nu pot să fie independenți de societatea respectivă pentru că sunt interni, dar sunt competenți și calificați, așa cum cere colegul Stevenson. Cealaltă condiție, termin peste 2-3 minute, cealaltă condiție importantă este ca autoritatea competentă să verifice raportul de mediu între experți competenți, calificați dar mai ales independenți, adică imparțiali, capabili să facă o evaluare obiectivă din punct de vedere științific, fără interferență sau influență din partea autorităților competente sau a solicitantului. Și comisia a spus sau una sau alta. Eu aș spune și una și alta, dar cu aceste precizări ulterioare. Și ajung la ultimele trei puncte, derogările. Colegul Arsenis, dar și colega Belie, a propus ca derogările să reprezinte reprezintă una dintre principalele cauze de proastă aplicare a directivei de statele membre. Deci, uh, au cerut suprimarea derogărilor. Eu cred că trebuie să existe doar două derogări. Una pentru apărarea națională și una pentru caze, cazuri legate de protecția, deci practic caze de urgență civilă. Un alt punct, uh, monitorizare Uh, se permite monitorizarea post, dar și-au, s-au depus multe amendamente care merg în toate direcții. Eu propun un amendament de compromis. Și sunt împotriva unor amendamente care doresc eliminarea acestei monitorizări. Eu consider că autoritățile competente trebuie să hotărască autorizarea proiectelor cu efect semnificativ asupra mediului și dacă se întâmplă acest lucru, autorizarea trebuie să includă măsuri de monitorizare a efectelor asupra mediului. Și dacă uh, apar efecte negative imprevăzute, ne, neprevăzute, trebuie prevăzute acțiuni uh, uh, de corectare ale acestor efecte, așa cum au propus colegii Arsenis și alții. Mai, am încă, mai cer încă un minut. În legătură cu retroactivitatea. S-au depus multe amendamente și aici. Cred că există marjă de manevră pentru a ajunge la un compromis. Eu cred că e nevoie să se dea o certitudine juridică și de aceea am propus o limită în timp pentru aplicarea directivei. Trebuie să fie depus deja um, raportul de mediu. În legătură cu gazurile de șist, ultimul punct, eu consider că amendamentele propuse Uh, merg în toate direcțiile și e foarte greu să ajungă la un compromis. Pozițiile sunt foarte, foarte divergente. Dar propun un text pentru a accepta amendamentele colegilor Grot, Belie și Perelio care cer precizarea explorării și extragerii prin fracturarea hidraulică și sunt de acord cu mine că trebuie să aplice principiul precauției și deci trebuie să introducem aceste proiecte la aliniatul 1. Deci, în concluzie, eu sper că la următoarea ședință a din umbră, care avea loc pe 25 iunie la ora 14.30, vom reuși să uh, facem așa fel încât punctele noastre de vedere să um, uh, poată să uh, ajungă la un punct de convergență pentru un vot la Strasbourg, la Comisia ENVI, pentru a avea un mandat de trilog pentru Consiliu. Acum voi, voi asculta cu interes intervențiile colegilor, raportori din umbră și eventual al altor colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule raportor. Peste 600 de amendamente sau aproape 600 de amendamente, dar cred că în discuții bilaterale puteți rezolvați problema cu raportori din umbră în așa fel încât să nu zăboviți asupra fiecărui detaliu. Raportori din umbră au cuvântul acum. Cristina Gutierrez de la PP. Primero decir que hemos trabajado muy bien los grupos. Mulțumesc. În primul rând aș dori să spun că lucrurile și-au făcut foarte bine treaba. Și cred că aceste pro- propuneri ar putea să fie acceptate. Aș dori să vă spun că am însemnat um, chiar noi mai multe amendamente, dar aș dori să spun câteva lucruri importante. În primul rând, mie mi se pare, haideți să ne uităm la partea negativă, la jumătatea goală a paharului. Uh, eu am impresia că schimbăm, uh, că, că această directivă schimbă puțin. Nu! Uh, ea schimbă foarte mult, generează foarte multă birocrație și paralizează multe inițiative valoroase. Dar mm, am uitat uh, de ce era nevoie, am uitat impactul și uh, până la urmă uh, procesul s-a autobirocratizat. Deci eu am încercat să um, încerc să militez pentru simplificare și pentru standardizare. Cred că doar dacă optăm pentru simplificare putem continua. Dacă ne uităm la uh, Europa 2020 ne-am dorit să avem uh, simplificare. Există chiar o uh, directivă și mm, pe mine mă uimește sau mă uluiește că uh, se merge în direcția chiar opusă. Cred că ar trebui să ne asigurăm că standardele sunt mai concrete, mai concise, mai ușoare, mai ușor de înțeles și de aplicat. Deci, Uh, să ne asigurăm că nu uh, piața noastră internă nu este îngreunată și este și mai uh, nefuncțională. Europa are suficient de multe documente, statele membre trebuie să treacă acum la simplificare. E unul dintre criteriile cele mai importante pe care trebuie să le luăm în calcul. în acest sens ar trebui să uh, comandăm un studiu de impact. De exemplu, în anumite regiuni, în anumite uh, municipalități, ar trebui să se facă aceste studii de impact asupra apei, energiei și așa mai departe. Deci când se lansează un proiect. Dar primăria o face din oficiu și apoi uh, uh, îngreunăm și mai mult procesul pentru că uh, industria are din nou alte, altă gărțogărie de făcut. Apoi problema standardizării. În uh, definirea standardizării în europeană se spune că trebuie ca piața internă să fie uh, încurajată. E un, un fel de sfat iar în regulile naționale ar trebui să aplicăm în standardizarea. De ce ar trebui să standardizăm? Pentru că, ca și în cazul uh, autovehiculelor, s-au standardizat motoarele Renault și Mercedes, mașinile pot circula peste tot în Europa și autoritățile regionale și municipale trebuie să primesc raportul din partea industria, uh, oamenilor de afaceri sau companiilor care nu, pe care nu le înțeles. Până acum rapoartele vizau doar partea mm, industrială. Dar foarte multe industrii și-au dat seama că trebuie să ocrotească mediul înconjurător. De exemplu, dacă vrem să standardizăm uh, stațiile de purare a apei în Europa, trebuie să limităm sfera de aplicare și uh, să ne limităm doar la anumite regiuni, pentru că adesea mergem mult prea departe uh, decât ce este necesar într-o regiune sau într-o municipalitate. Deci trebuie să încercăm să uh, reducem cât mai mult uh, cerințele și uh, dispozițiile. În Regatul Unit uh, și în Germania există deja sisteme în care se pot uh, evalua proiectele uh, și se poate evalua viabilitatea lor. Astfel se evită impactul asupra mediului, care câteodată uh, uh, constau într-un document de 7000 de pagini pe care nimeni nu-l citește. Deci dacă vrem să avem alternative viabile, dacă vrem să avem o abordare concretă, foarte bine. Deci, vă dau un exemplu simplu. În Regatul Unit s-a propus construirea unei autostrăzi. Uh, s-a respins uh, proiectul pentru că nu era dorit. Deci s-a făcut un fel de screening inițial și astfel am putea evita munca inutilă. Apoi mai există și termenul pentru depunerea raportului. Comisia Europeană propune o dată, noi propunem mai mult timp. Ar trebui să limităm și numărul de pagini E normal, e necesar, pentru că dacă nu s-ar abuza și s-ar căuza noi cheltuieli inutile. Și apoi problema patrimoniului, a moștenirii culturale. Patrimoniul cultural a figurat întotdeauna în directiva cu privire la uh, incidența asupra mediului, dar fiecare stat membru a aplicat această directivă, fiecare în felul ei. Există foarte multe directive în Franța, în Italia, în Spania uh, și în alte țări, însă nu se dorește aplicarea acestui uh, principiu. Deci, Eu aș dori ca Comisia să întocmească un ghid, precum cel din articolul 6 din directiva Habitate, pe care să-l putem uh, aplica. Comisia de petiții este pur și simplu inundată de astfel de cereri și Comisia nu uh, poate da un răspuns concret pentru că nu uh, s-a pregătit un răspuns uniformizat. Și o ultimă observație care mi se pare foarte interesantă, cea autorității unice dacă ar trebui să existe o autoritate unică în uh, fiecare țară. Din punctul meu de vedere, țările care beneficiază de organizare regională nu ar trebui să schimbe nimic. Dar dacă o țară dorește să aibă o autoritate unică, nu ar trebui să ne opunem, tot în același spirit al armonizării și al simplificării. Deci, o autoritate unică ar trebui să fie un principiu să-l uh, reținem fără ca el să fie obligatoriu. Și aici e o problemă controversată și aici o să vă vorbesc din experiență proprie și pe baza uh, lucrărilor pe care le-am desfășurat. Eu nu sunt împotrivă și am spus acest uh, lucru și înainte. Eu cred că ar trebui să avem un studiu de impact cu privire la te terenurile care se află uh, Um, în apropierea apelor, pentru că au fost inundații foarte importante în Europa și am uh, constatat că s-a construit uh, peste tot și câteodată foarte prost. Uh, s-au construit câteodată străzi sau autostrăzi care sunt, acționează cu un fel de diguri și care cauzează inundații. Deci, încă o dată, reglementarea cu privire la uh, uh, ape Germania are o experiență vastă în acest domeniu al canalizărilor și îndiguirea ar trebui să fie folosită pentru că dacă nu, uh, vor crește inundațiile. Iar în ceea ce privește cu tremurele, ne dăm seama că în Europa și de altfel și în afara granițelor Europei, cu tremurele variază, incidența <laughs> e diferită și ar trebui să luăm situații în Japonia situația e diferită. <laughs> Când se construiesc uh, clădiri, se ține cont și de factorul seismic. Dar bineînțeles că trebuie să ținem cont de specificități. Acestea sunt câteva idei uh, generale, deci simplificare, coerență, da, toate în domeniul protecției mediului. Mulțumesc. Criton acum, în numele socialiștilor. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, e un test legislativ foarte important. cred că criteriul principal ar trebui să reprezinte independența celor care fac această evaluare de impact de mediu. Am dorit ca aceste evaluări de mediu să fie uh, echidistante, să nu fie părtinitoare și să identifice care sunt problemele și să găsească și soluții. Trebuie să uh, corectăm lacunele. În multe uh, situații nu au fost uh, exploatate, dar avem totuși câteva exemple în care aceste lacune au fost uh, uh folosite, exploatate, exploatate pentru a schimba, a pune bețe, bețe în roate punerii în aplicare a legislației. Trebuie să acoperim, să umplem lacunele, precum cele din industria uh, gazelor și a petrolului. Avem în acest caz uh, evaluarea de impact cu privire la uh, activitățile de exploatare, dar nu avem evaluare de impact în ce privește activitățile de cercetare și de sondare, care au efecte importante. Deci ar trebui să fie mult mai clar că ar trebui ca o astfel de evaluare de impact să se facă și în acest caz. Și, în fine, în ce privește simplificarea, și obligațiile mai clare și accesul publicului la a, această informație lesnit. cred că trebuie să continuăm cu să, să avem un, un site unic în fiecare stat membru, nu mai suntem în anii 70 sau în anii 80 sau chiar la sfârșitul anilor 90, toată lumea, uh, când pe vremuri uh, nu se citeau decât ziare, uh, ne aflăm în era post-internet și deci trebuie să ne adaptăm la realitatea epocii în care trăim și deci să adaptăm situația și din valorile de impact, deci ele să apară pe un, o pagină internet, pe un website și raportorul a, raportorul a menționat foarte multe aspecte interesante, dar avem ideile, ele au fost bine explicate, raportorul ne-a făcut o prezentare foarte detaliată, o adevărată carte, cartografie, o hartă a problemelor și, încă o dată, aș dori să-l felicit pe raportor pentru activitatea excelentă în acest dosar și le mulțumesc și celorlalți pentru cooperarea foarte bună. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Belie din partea verzilor acum. Mulțumesc, doamna președintă. Mă rezum la esențial pentru că s-au spus deja foarte multe și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnului Zanoni, pentru tot ce a făcut pe de o parte și pentru dorința exprimată de a uh, implica toți factorii implicați, această revizuire a directivei cu privire la evaluarea de mediu, hotărârea, determinarea sa de a găsi uh, soluții de compromis care să mulțumească pe toată lumea și care ne permit să trecem la etapa următoare pentru a acoperi aceste lacune din uh, legislație. Pentru că acesta este obiectivul revizuirii textului cu privire la evaluările eh, de impact de mediu. Au fost depuse foarte multe amendamente. Raportorul le-a trecut în revistă, printre ele există uh, unele constructive, dar deocamdată mă limitez doar la a constata și la a regreta că un număr mare de amendamente depuse au ca scop doar atenuarea uh, Uh, impactului acestui text uh, legislativ. Nu știu dacă acesta este uh, obiectivul, dar în orice caz, dacă directiva e adoptată, vom avea un regres în domeniul legislației cu privire la evaluările de impact de mediu. Aș dori să vă reamintesc că avantajul de a avea o procedură clară, explicită și care să țină cont de toate nevoile în domeniul mediului e să de a garanta faptul că autoritățile competente pot opta pentru proiectul cel mai echilibrat, uh, pot uh, de asemenea să se bucure de o protecție juridică uh, dacă se fac contestații după autorizare, apoi garantează transparența și, așa cum amintea raportorul, în ideea care a fost menționată și de colegi de a continua obiectivele strategiei europene 2020, printre care figurează și Uh, uh, ocrotirea mediului înconjurător și uh, lupta împotriva schimbărilor climatice și uh, uh, frânarea biodiversității. Și cred că nimic n-ar fi mai rău uh, decât dacă am slăbi, uh, am atenuat regulile, regulile existente având în vedere criza ecologică uh, prin care trecem. Deci cred că trebuie să nu pierdem din vedere obiectivul acestui text și e motivul pentru care amendamentele de compromis propuse de către raportor Mm, vor fi susținute de către noi grupul verzilor. Cu un fir călăuzitor și insist, dacă textul comisiei ar fi slăbit, atunci ar, uh, am trimite un uh, semnal foarte negativ pentru negocierile uh, cu Consiliul, dar și un semnal negativ uh, față de cetățenii europeni și față de actorii din Europeană și față de uh, lumea economică de a participa la o strategie de dezvoltare durabilă, la o economie verde, care au fost dezbătute de la începutul uh, uh legislaturii la Parlamentul European și dacă ratăm acest text, atunci pierdem încrederea uh, cetățenilor noștri. Și de aceea noi sprijinim Uh, de demersul raportorului, știm că are o atitudine ambițioasă, vom continua să cooperăm și să uh, încercăm să obținem compromisuri cu un obiectiv, respectiv ca uh, scopul legislației, obiectivele sale să fie menținute să nu uităm că suntem la Comisia de Mediu și nu la Comisia de Industrie. Textul nostru dorește să avem o politică integrată a necesităților de mediu în opțiuni în domeniul infrastructurilor sau uh, în domeniul economic. Deci, domnule Zanoni, încă o dată uh, vă asigurăm de sprijinul nostru pentru ca uh, raportul să fie cât mai ambițios. Mulțumim! Uh, suntem Comisia de Mediu, dar uh, totuși uh, suntem, avem o atitudine foarte cuprinzătoare acestor teme. Domnul Stevenson acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Permiteți-mi să mi adresez și eu, să adresez și eu mulțumiri domnului Zanoni pentru uh, atitudinea inclusivă pe care a avut-o cu raportorii, am fost surprins să constat că sunt atâtea amendamente. Primele întâlniri pe care le-am avut în mai au fost unele la care uh, raportorii păreau să fie de acord cu calea sugerată de domnul Zanoni. Deci e totuși surprinzător să avem drept rezultat 500 de amendamente. Dar uh, sunt și eu vinovat de a fi depus uh, mare parte din aceste amendamente ca raportor din umbră. Sper că amendamentele mele arată că e o propunere de regulament și nu uh, o, uh, că e o propunere de directivă și nu de regulament. Uh, vrem o marjă de flexibilitate, dar nu pentru a slăbi propunerea comisiei. Asta în recunoașterea faptului că uh, Având în vedere că e austeritate economică, nu putem să impunem birocrație și regula, reglementări statelor membre. Trebuie să le oferim marjă de flexibilitate. Eu sunt pentru controle ferme și pentru măsuri ferme în uh, cadrul EIA, dar cu flexibilitate pentru statele membre. Trebuie o evaluare coordonată a situației mediului, o nouă procedură de screening, acreditare de experți. Am încercat să acopăr toate aceste subiecte în propriile amendamente. La articolul 2 sprijin principiul unui ghișeu unic, one-stop shop, dar iarăși pe bază voluntară, să recunoaștem individualitatea sistemului de planificare în fiecare stat membru. privire la procedurile de screening, sunt de acord că EIA ar trebui să se implice în momentul în care impactul de mediu este semnificativ. Să evităm un scenariu în care procesul de screening este um, supracomprehensiv. Nu ar trebui să uh, creăm o EIA care să facă o EIA. Perioada aceea de șase luni pentru procedura de scanare mi se pare totuși cam lungă. Cu privire la uh, aliniatul 5 uh, și condițiile obligatorii, eu aș vrea ca EIA să țină cont de toate uh, informațiile care există dar e imposibil să se obțină informații pentru care părțile interesate nu au uh, un prerogativ. Acreditarea experților e iarăși un subiect sensibil, e foarte important în noua propunere și sunt de acord că trebuie să găsim o cale de a ne asigura că toate valorile sunt făcute într-o manieră comprehensivă. Pentru asta uh, trebuie să existe precondiții necesare. Chestiunea cu acreditarea, nu știu în ce măsură va garanta calitatea evaluărilor de mediu. Procesul de acreditare diferă de la un stat membru la altul și până la urmă acest lucru în sine ar putea să creeze dezavantaje. În afara acestor chestiuni, eu am depus amendamente care vizează un nivel sporit de participare a publicului și aș vrea să uh, văd că se recunoaște faptul că adesea persoanele care trăiesc în apropierea proiectelor suferă. Acest subiect nu a fost adresat cum trebuie la nivel comunitar, la nivel legislativ și rămâne totuși o problemă gravă. Pot să vă spun că e o problemă care, uh, cu care adesea sunt abordat în propria circumscripție. În ceea ce privește amendamentele de compromis, mă îngrijorează, doamnă președintă, degradarea uh, terenurilor uh, în, uh, în turbării din cauza uh, construcției uh, de eoliene. Mă îngrijorează asta teribil și mm, aș spera că acest lucru să fie acoperit, să se facă trimitere la calitatea solului. Eu uh, știu de acasă, de la mine, că mulți oameni privesc turbăria ca fiind nu sol, ci minereu. Și ar trebui o clarificare. Dacă turba nu este uh, acoperită, uh, ca, în definiția solurilor, atunci nu știu în ce măsură am putea depune totuși un amendament oral de compromis ca să existe claritate. Vreau claritate și vreau consiliere în acest sens, doamnă președinte. Din nou, îi mulțumesc domnului Zanoni la final pentru cooperare, mulțumesc celorlalți raportori din umbră și sper uh, ca amendamentele mele să se bucure de sprijinul colegilor, în așa fel încât această directivă să fie mai bine orientată și să protejeze mediul înconjurător mult mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat uh, trecerea în revista intervențiilor raportorilor din umbră. Mai am alte patru intervenții. Dacă ne rămâne timp, aș vrea să mă registrez și eu la cuvânt dar uh, nu știu, dat fiindcă deja e târziu, cred că ar trebui să ne limităm puțin intervențiile, vreo trei minute. Karl-Heinz Florenz. Eu sunt succint fără nicio problemă, pentru că deja s-au spus foarte multe. Cristina Gutierrez spunea că ar trebui ca evaluările să fie simplificate, uh, debirocratizate și că ar trebui să aducă o valoare adăugată. Vă atrag atenția asupra faptului că Comisia a făcut o consultare cu 1400 de contribuții, jumătate venind din țara mea. Și atunci întrebarea este, de ce e așa? De ce tocmai în țara mea ne punem singur bețe în roate? Pentru că era vorba clar despre faptul că apar probleme de implementare. Așa pare să fie. Și atunci mă întreb dacă omogenizăm lucrurile la nivel european, se simplifică oare treaba? În Germania avem uh, probleme, într-adevăr, dar nu știu în ce măsură sunt atât de exacerbate cum se descrie. de nici nu vreau să descriu asta aici. Dar uh, caracterul evaluărilor acestora, care, este, care sunt de fapt un schelet cu câteva lucrușoare agățate de el, uh, Ehm, nu știu dacă e unul care trebuie neapărat omogenizat. Eu aș lăsa totuși o marjă de flexibilitate regiunilor. Dar sigur, obiectivele noastre comune nu trebuie pierdute din vedere. Sunt de asemenea sceptic și în ceea ce privește experții. În țara mea există foarte multe uh, Uh, domenii speciale, industrie, chimie, auto, după cum se întâmplă și în alte țări. Dar pentru fiecare instalație, nu știu dacă e nevoie ca pentru fiecare instalație specială, chimică, de exemplu, să existe un expert specializat. Cred că experții, constructorii uh, pot să ajungă mai bine împreună cu academicienii la niște standarde de evaluare a Uh, protejării mediului. În rest, toată această omogenizare până la expertiză nu știu dacă servește scopului. Cu privire la uh, valorile alternative, dacă aș vrea să uh, întreprind ceva în domeniul cărbunelui, de exemplu, nu știu în ce măsură aș vrea să fac o evaluare pentru a vedea dacă se pretează terenul respectiv sau uh, intervenția mea și la o platformă eoliană. Dar uh, dacă se crede într-adevăr că ar fi o alternativă fiabilă o eoliană, atunci foarte bine. În rest, e totul uh, un cost exacerbat. și cred că ne pripim cu toate acestea. Mi-am uh, notat foarte multe lucruri, dar uh, dragii mei colegi deja le-au uh, acoperit în intervențiile lor, așa că mă opresc aici. Carl Heinz Franz, mulțumim pentru respectarea timpului. François Corostet are cuvântul. Madame la Présidente, moi je, je dois vous, vous... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vă spun că poate voi spune lucruri cam dure, pentru că eu sunt foarte îngrijorată în legătură cu această propunere a Comisiei Europene pentru că directiva din nici directiva din 2009 nu a fost complet transpusă de anumite state membre și iată, încă o dată se face o nouă propunere de text. Cum doriți ca lumea să mai facă față? Eu aș propune mai bine să se controleze buna de transpunere a directivelor decât să se facă altele. Bineînțeles, Comisia Europeană a propus să să propună un text mai, uh, mai clar, mai simplu, dar nu s-a întâmplat așa. Propunerea este foarte greoaie, foarte lungă, implică costuri mari și voi da câteva exemple. Dacă privim cu atenție textul, observăm că dacă aplicăm acest text, costul studiilor va crește cu 40 până la 60%. Este oare momentul potrivit de a impune așa, așa ceva investitorilor pe teritoriul Uniunii Europene? Cu procedura de screening, am vorbit deja despre asta, ne putem întreba la ce poate servi obligația de a face un studiu de impact pentru a ști <laughs> dacă e nevoie de un studiu de impact. Pentru că despre asta e vorba. Dacă citim textul și anexele, ne dăm seama că ceea ce se cere este aberant. În legătură cu termenele, unii au, parit, au vorbit despre termenele care sunt prea lungi se face referire, referință la termene rezonabile, dar termenul rezonabil este mult prea vag și nu permite fixarea termenilor. Dorim termene precise pentru fiecare etapă a procedurii pentru a se evita mm, întârzierile în deciziile de investiții și pentru a nu cauza costuri suplimentare. E vorba de proiecte de investiții, de instalații, de echipamente și se spune Termenele trebuie să fie rezonabile, dar nu e suficient. Trebuie să fim foarte preciși în determinarea termenelor pentru fiecare etapă a procedurii. Definirea biodiversității este și ea, și această definiție foarte vagă. Spunem, biodiversitate e faună și floră, dar în anumite teritorii, cum ar fi teritoriile uh, de peste mări, departamentele de peste mări în Franța, nici nu știm foarte bine, nu cunoaștem această biodiversitate, nu cunoaștem toate speciile care pot exista. Atunci cum facem? blocăm toate proiectele, orice investiție, nu mai facem nimic, nu e posibil așa ceva. Și culmea, există obligația de a studia evoluția probabilă a starea actuală a mediului dacă nu se face acest proiect. E absolut imposibil acest lucru. Care va fi proiectul asupra mediului dacă nu Uh, se construiește proiectul respectiv. Iată, v-am dat aceste exemple pentru a vă arăta că textul este aberant și nu merge în direcția cea bună. În fine, articolul 3 cere ca toți promotorii de proiecte sau exploatanților să facă o procedură de evaluare înainte de transpunerea directivei modificate, înainte de a respecta noile exigențe, atâta timp cât uh, transpunerea nu este finalizată. Înțelegem că o astfel de măsură înseamnă uh, oprirea șantierelor și Mm, să se ia de la capăt. Pentru mine acest text simbolizează versiunea cea mai negativă posibilă a tehnocrației europene pe care cetățenii și IMM-urile nu o mai pot suporta și nu așteaptă din partea noastră aceste constrângeri inaplicabile în viața de zi cu zi. Ei așteaptă vizibilitate, suntem cu toții de acord în legătură cu studiile de impact, suntem cu toții de acord în legătură cu asta, dar cetățenii au nevo- nevoie de vizibilitate, de um, stimulente pentru a investi, nu de contradicții, așa că vă asigur că un astfel de text disperă alegerii din colectivitățile locale care vor deveni prizonierii unor obligații birocratice administrative. Mulțumesc! Mulțumesc, Carl Schlüter urmează. Mulțumesc! Voiam să spun următorul lucru. Ce ați spune dumneavoastră, doamnă Grostet, dacă ați constata că construiți ceva și până la urmă vă dați seama că era vorba de o specie unică ce conținea uh, un tratament pentru cancer, dar noi am distrus acea specie pentru că nu a fost făcută o evaluare înaintea construcției. Știți că multe medicamente uh, moderne împotriva cancerului derivă din specii sălbatice și dacă nu aflăm că acestea există înainte ca noi să le distrugem, vom uh, pierde foarte multe lucruri importante, chestiuni de substanță. Astăzi s-au spus multe. Aș vrea să intervin și eu și să spun despre amendamente ceva. Studiile de impact uh, de obicei au prioritate. Și problema este că dacă nici măcar nu știm uh, ce distrugem, ce alternative există, atunci ajungem să distrugem lucruri inutil. Un alt amendament important se referă la faptul că noi discutam despre fracturarea hidraulică la un moment dat și voiam să știm care este punctul de pornire. Ce metale grele au fost prezente înainte? Ce fel de schimbări s-au petrecut? Până la urmă, Asta este baza evaluării oricăror daune, să vedem ce s-a distrus prin fracturare hidraulică. Este foarte important să căutăm scenarii alternative. Deja o legislație în vigoare ne obligă să facem asta. Să evaluăm ce se întâmplă prin inacțiune. Am exemple la mine în țară și, mulțumită faptului că dumneavoastră Ați uh, analizat rute alternative pentru căi ferate sau rute alternative pentru uh, noi șosele, ați minimizat uh, daunele de mediu. Deci, cred că evaluarea alternativelor este o componentă importantă atât pentru mediul înconjurător european cât și pentru economie. De ce să aruncăm cu banii pe fereastră pur și simplu și apoi să mai și distrugem mediul înconjurător și totul cu banii contribuabililor? Mulțumesc, Holger Kramer, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint, să știți. Sunt de acord cu mare parte din rezervele prezentate, mai ales de domnul Karl-Heinz Florent și de doamna Grostet, care au fost extrem de implicați. Verificarea uh, de mediu este foarte importantă în unele țări uh, se implementează foarte bine. Eu vin din același stat cu Karl-Heinz Florenz și ne străduim din greu să implementăm această evaluare așa cum se prescrie la nivel european, dar practica ne arată că, în ciuda unei rate bune de implementare, lucrurile sunt dificile. Cred că ar fi fost bine ca în loc de uh, EIA, să, în loc să o extindem, să, ne, uh, să garantăm o bună implementare și utilizare a acestea, pentru că există lacune. În ceea ce privește propunerea Comisiei, e un moment oportun pentru că avem o Uniune Europeană cu dificultăți economice și nu e vorba doar uh, de uh, a acționa în vederea uh, îmbunătățirii situației de mediu, dar cred că uh, nu trebuie să ne încurcăm. Uh, intervenim în dreptul procedural uh, și riscăm să avem un proiect concret cu dificultăți de acordare, de aprobare. Ehm, evaluările de mediu înseamnă ce? Că se evaluează situația implementării eventuale a unui proiect și mai târziu când apare implementarea, ehm, se trece la etape concrete. E vorba de habitate, de floră, de faună, de protecția păsărilor, ehm, verificarea uh, Uh, această evaluare de mediu nu trebuie să uh, țină cont de ceea ce vine mai târziu, după aprobare. Și, de fapt, acum tocmai asta se întâmplă. Eu nu prea înțeleg, de asemenea, care este intenția comisiei, uh, asta ne-a spus-o și doamna Grostet. Autoritatea trebuie să numească un proiect alternativ. Deci uh, vine un producător de instalație, sau menționat instalațiile electrice, care vrea să construiască ceva. Autoritatea de evaluare, după propunerea comisiei, poate să spună nu, nu aveți voie să construiți asta, trebuie să utilizați tehnologia cu tare și cu tare, o alta. Este uh, o intervenție mult prea dură Scenariul de bază cu acțiunea 0, și anume că trebuie prezentată o alternativă, adică ce se întâmplă dacă nu e implementat proiectul. E foarte pervers. Cum să se întâmple asta în practică? Se merge mult prea departe și sper că prin amendamentele de compromis, unele nu sunt uh, finisate în detaliu, să mm, se corecteze situația. Eu cred că ceea ce facem acum, ceea ce ne-a trimis comisia, nu reprezintă neapărat uh, protecția mediului înconjurător, este orice altceva și în practică, de fapt, trebuie să fim foarte prudenți. Se spune că avem nevoie de un studiu bun, de o verificare a impactului asupra mediului, dar de cealaltă parte se vrea mai puțină birocrație. Nu funcționează așa lucrurile. Până la urmă, trebuie să avem o evaluare de mediu uh, care să mențină status quo-ul pentru celelalte, pentru orice altă extindere nu există nici justificare, nici expertiză și cred că acceptanța față de această legislație nu va crește dacă dăm curs solicitărilor și inițiativei Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi fi foarte succintă, știți că voiam să intervin și eu. Uh, lipsa acordului a fost exprimată, sunt de acord, Karl-Heinz Florenz a spus ce se întâmplă de partea Germaniei, la fel și Francis Gostet și Holger Kramer, ce deci avem și uh, situația din Franța. Sună simplu, vrem de birocratizare, dar apoi vrem uh, totul reglementat până în cel mai mic detaliu. Cum să mai deschidem și posibilitatea de a avea și proiecte. Nu e vorba doar de infrastructură, de căi feroviare, de uh, șosele, nu e vorba doar de case, ci e vorba și de noile instalații electrice de care avem cu toții nevoie. Așadar, cum să ajungem la un rezultat optim și în același timp să avem și o nouă evaluare de mediu cu tot felul de elemente noi, pentru că asta se cam vrea. La mine acasă constat că toate aceste directive și regulamente au uh, intenția de a interzice ceva și dacă nu s-a rezolvat cu directiva privind protecția păsărilor, se încearcă cu un act, act, act normativ. Eu uh, trăiesc în uh, regiunea din jurul Mosel și s-a construit la un moment dat un pod și au existat mari probleme Uh, da, la fel, uh, în această situație putea să se ceară scenariul ce se întâmplă dacă nu e construit acest pod. Nu putem să cerem totul și apoi să și debirocratizăm. Asta e pe de o parte. Și apoi, claritate la proceduri și la aprobări. Uh, acestea sunt lucruri importante pentru mine. Să luăm decizii, nu să preîntâmpinăm decizii și apoi, având în vedere că eu sunt activă și în agricultură, Mă doare faptul că acum uh, e utilizat solul și pământul așa cum e și cum se uh, construiesc case pe uh, terenuri care mai apoi sunt blocate din cauza că până la urmă irosim un teren bun, util, așa cum s-a menționat și turbăria. Pur și simplu să risipim teren agrar în asem- într-un asemenea hal nu este posibil. Asist la așa ceva și este foarte dureros. Știu că am adus acum un aspect adițional în discuție, dar sper că până la urmă Comisia să reușească să ajungă la un consens împreună cu raportorul. La finele dezbaterii, așadar, îl invit și pe domnul Kremlis de la Comisie să intervină. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă, mulți, să vă reamintesc că, uh, care sunt obiectivele propunerii noastre. În primul rând, să îmbunătățească calitatea procesului de realizare a evaluărilor de impact de mediu și, în al doilea rând, să simplifice procesul în sine. Toate elementele care includ povara administrativă, costurile și simpli, elementele de simplificare au fost dezbătute în evaluarea de impact pe care Comisia a pregătit-o și cu toții știți care a fost evaluarea inițială a acestei valori de impact făcută de către Parlamentul European. Parlamentul a confirmat uh, elementele pe care evaluarea de impact a Comisiei Europene le conține. Și în lumina acestor două obiective, care sunt foarte importante pentru propunerea noastră, E vorba de elemente care se completează reciproc și care coexistă și sunt foarte importante în acest context de îmbunătățire și de simplificare a eficientizarea directivei. Deci din aceste considerente am uh, analizat amendamentele înaintate, le-am grupat în două categorii și astfel uh, mă voi referi la cele trei categorii pe care le-am identificat. Prima categorie, amendamentele care într-adevăr pot îmbunătăți și consolida propunerea noastră și sprijină obiectivele propunerii. Și deci avem o atitudine pozitivă față de aceste amendamente. E vorba de uh, clarificări cu privire la calendar, clarificări uh, în uh, considerente în ceea ce privește motivul unor prevedere vizuite din propunere. O a doua categorie include amendamentele propuse care întrunesc obiectivele propunerii, dar care necesită dezbateri ulterioare pentru a clarifica anumite elemente din amendamentele propuse. Și, în acest sens, aș putea să vă dau un exemplu uh, pe care l-a citat și domnul uh, Zanoni. Lucrările de demolare pot face parte din proiect și, deci, ar trebui să fie evaluate împreună cu proiectul. Sigur că depinde și categoria de proiect, dar aceste lucrări pot fi și un proiect uh, în sine, în cazul în care, de exemplu, se demolează un uh, uh, bloc sovietic, comunist, într-o zonă în care vrei să dezvolți o infrastructură verde, într-un mediu urban, de exemplu. Așa cum spunea domnul Zanoni, acest element ar trebui să fie cel puțin evaluat în conformitate cu directiva privind evaluarea de impact de mediu. Pe de altă parte, împărtășim și obiectivul unor amendamente de a limita sfera uh, de aplicare pentru 132, uh, 133 și 136, sfera de aplicare pentru excepții sau pentru scutiri. Noi suntem pentru standardizarea propusă, respectiv în amendamentul 189, care adaugă și uh, completarea că standardizarea ar putea fi uh, salutată, încurajată când se consideră că e relevant. În ce privește acreditarea experților, suntem conștienți de faptul că cuvântul acreditare nu este acceptat de toată lumea. Dar putem accepta Uh, o formulare de genul experți care să aibă pregătirea tehnică și independența necesară. Deci dacă cele două elemente uh, sunt, uh, cele două criterii sunt întrunite, deci ne dorim experiență, cunoștință și independență, a, a, e o primă categorie și apoi ne dorim să avem o expertiză comparabilă cu cea autorităților competente pentru a îmbunătăți calitatea uh, activității sau uh, lucrările care trebuie făcute la nivelul uh, expertului și la nivelul autorității competente. Și în acest domeniu cred că vom găsi o formulare pentru a um, reflecta scopul sau obiectivul uh, amendamentelor din, aceași, din această categorie. A treia categorie e formată din amendamente care uh, merg mai departe de, comisia, de propunerea comisiei, ori referindu-se la prevederi care nu au fost acoperite de propunerea comisiei, ori limitând propunerea comisiei. Și, bineînțeles, nu e, comisia nu le poate accepta. S-a menționat biodiversitatea, schimbările uh, climatice și uh, riscurile legate de dezastre sunt uh, priorități cheie și foarte pe scurt, atunci când vorbim de faună și floră, ne gândim la directiva Habitate. Biodiversitatea e ceva mai vast, un concept mai vast. Și aș mai spune că în Franța, de exemplu, există o evaluare a biodiversității care se face și deci există în Franța uh, un acquis, deja în Franța există un, uh, o, o legislație european în ce privește evaluarea făcută în baza legislației franceze în domeniul biodiversității. În ceea ce privește uh, schimbările climatice, da, într-adevăr, domnul Zanoni a menționat cât de greu e să definești uh, sau să anticipezi impactul unui proiect care ar putea să ducă la schimbări climatice. Clima nu înseamnă doar clima locală, un proiect poate avea implicații atât la nivel local cât și uh, implicații mai vaste, pentru că schimbările globale sunt un fenomen global. Și de aceea, aici ar trebui să intervină sfera de aplicare. Și de aceea, printre altele, noi considerăm că uh, definirea sferei de aplicare este foarte importantă, pentru că astfel uh, Dezvoltatorul poate evalua ce e cu adevărat necesar în acest domeniu al impactului uh, uh, climatic, riscurilor de dezastru și așa mai departe. S-ar putea uh, întâmpla ca impactul asupra climei să fie limitat și deci, în acest caz, sfera de aplicare delimitarea sferei ar fi un instrument foarte uh, interesant, foarte util pentru dezvoltator și ar putea evita uh, eforturi inutile și, de asemenea, o, um, tot felul de contacte între autoritatea națională și dezvoltator legate de informații necesare, ducând la întârzieri. În ce privește ghișeul unic, aș dori să fac o o observație mai generală care are de-a face tot de sfera de aplicare, cu sfera de aplicare. Regulamentul rețelelor transeuropene, care vizează simplificarea evaluărilor care au fost uh, adoptate și care prevede linii directoare pentru proiecte de interes comun, prevede o delimitare obligatorie a sferei, un ghișeu unic obligatoriu și o autoritate competentă obligatorie. Aceste elemente inclu- sunt incluse în achiul de mediu și deci regulamentul face parte din uh, sistemul juridic al statelor membre. E un proces de simplificare care reflectă și uh, strategia UE 2020 pentru că Comisia, când a propus acest regulament, uh, și-a dorit să uh, urgenteze evaluarea de impact și aprobările în mod coordonat pentru proiecte de interes comun care duc la creștere și la creare de locuri de muncă. Și aș mai adăuga ceva, de exemplu, în Germania, în Austria și în Polonia, doar pentru a vă da trei exemple, avem proceduri obligatorii comune. Deci, ghișeul unic face parte deja din sistemul juridic al anumitor state membre, care au mers mai departe decât uh, cerințele directivei. Am uh, menționat uh, delimitarea sferei de aplicare, e un instrument foarte util, ar trebui să fie menținut obligatoriu. Dacă delimitarea este voluntară, atunci fiecare va face ce vrea. E foarte important pentru Uh, dezvoltator și astfel se vor clarifica toate problemele legate de informațiile de mediu care trebuie să fie colectate, așa cum am spus și înainte. Uh, sunt și probleme mai uh, complexe, precum biodiversitatea, clima și așa mai departe, dar se identifică și procesul care trebuie să fie urmat. Pentru că propunerea noastră nu este doar să avem proceduri obligatorii comune Uh, ci și să avem o combinație de proceduri comune și coordonate în funcție de caz. De exemplu, putem avea o proceduri uh, comune pentru directiva privind habitatele și evaluarea de impact de mediu și apoi proceduri coordonate cu alte directive, directiva privind apa, servesul și așa mai departe, în funcție de caz. Alternativele Uh, rezonabile sunt uh, importante. Din păcate că domnul Florenț a plecat, mă apropiu de sfârșit. Uh, e vorba de uh, alternativele rezonabile la proiectul propus. Uh, deci, uh, ideea nu este că dezvoltatorului ar trebui să-i se spună nu, ni se, nu ne place proiectul tău, hai, fă alt proiect. Nu. Iar în ceea ce privește gazurile de... Uh, cum de când se folosește fracționarea hidraulică, e clar că am dorit ca în anexa 1 să se examineze acest aspect. Sigur că depinde de tehnologia folosită și de altă, alte formulări necesare pentru a pentru a acoperi sfera de aplicare, dar aș dori să mai spun că suntem deschiși dacă cei doi colegiuitori sunt gata să se pună de acord. Și în fine, turbăriile sunt soluri. Soluri organice, mulțumesc. Ja, vielen Dank für die Aus Mulțumim pentru aceste prezentări. Timpul uh, a expirat. Raportorul vrea să mai spună ceva foarte pe scurt, pentru că dacă nu, pleacă, pleacă interpreții oricum. ni? Sì, eh, sarò velocissimo. Foarte pe scurt, eh, mulțumesc interpreților anticipat pentru răbdare. Am ascultat cu multă atenție tot ceea ce au avut de spus raportorii din umbră și doresc să le mulțumesc. Am ascultat și intervenția comisiei și trebuie să spun că unele unele intervenții au mers în direcția mea, altele m-au lăsat un pic perplex. Eu cred că modificările noastre merg în direcția corectă uh, și cea dorită de comisie. Avem nevoie de un act legislativ care să dea certitudini într-o perioadă de criză, care să pună limite și să indice calea de urmat în mod clar uh, și mai ușor de aplicat și de statele membre. Vreau doar să adaug un lucru. Când am ascultat anumite intervenții, veneau în minte dezastre care au avut loc uh, în regiunea mea. Uh, multe halde de gunoi au poluat uh, um, pânzele freatice um, și anumite, pe, pe anumite, au fost mutate dealuri întregi uh, pentru a planta uh, anumite lucruri. Și în toate aceste cazuri nu s-a făcut o bună evaluare de impact asupra mediului. Costurile pentru a repara au fost enorme, dar și costurile uh, de vieți umane au fost enorme. Deci atât daunele economice cât și uh, pierderile umane sunt inacceptabile. Deci uh, Colegii spun că un astfel de proiect costă cu 40-60% mai mult, dar acestea sunt opere care cu o durată de viață de 10, 20, 50 sau 100 de ani, cum ar fi tigurile. Deci ar fi bine, cred eu, că merită să se plătească puțin mai mult pentru a avea certitudine acum, pe, în loc să ne confruntăm pe viitor cu adevărate dezastre economice complet disproporționate, incredibile și mai ales pentru că trebuie să facem economii uh, trebuie să avem norme care să ne explice mai bine cum să acționăm pentru a evita problemele pe viitor. Bineînțeles, eu voi încerca să vom discuta, să, să, să le discut cu raportorii din umbră, vom încerca să găsim uh, un uh, teren comun de acord pentru că obiectivul este comun. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim raportorului, mulțumim vorbitorilor. Mulțumim mai ales interpreților pentru că au stat alături de noi atâta timp. Uh, mâine continuăm la orele 9 cu reuniunea coordonatorilor și noi uh, restul ne întâlnim uh, împreună cu toții la orele 10. O seară plăcută tuturor!